Buenas tardes, bon après-midi, good afternoon, dear colleagues. Bună ziua, dragi colegi. Pentru început, vă urez uh, bun venit la această reuniune mixtă a comisiilor LIBE și um, employment, dar înainte să începem uh, să trecem la ordinea de zi, dați-mi voie că trebuie să o adoptăm pe această adoptăm ordinea de zi. Dacă nu există obiecții, atunci consider agenda, ordinea de zi adoptată. În al doilea rând, v-aș uh, ruga să, să susțineți uh, recomandările coordonatorilor de numirea următorilor raportori pentru avize și uh, rapoarte, așa cum am stabilit în cadrul reuniunii coordonatorilor. În ceea ce privește fondul pentru azil, doamna Ghiom a fost numită, apoi opinia pentru um, um, actul uh, împotriva contraafacerii a fost uh, uh, alocat domnului uh, Duțes și mai este o propunere de regulament a Consiliului și a Parlamentului care stabilesc uh, ca parte din fondul de securitate, instrumentul de sprijin uh, de, financiar pentru um, vize și um, frontiere externe a fost alocat domnului uh, Marinescu iar propunerea de regulament a Parlamentului European și a Consiliului stabilind uh, ca parte din uh, uh, Fondul de Securitate Internă un instrument financiar pentru cooperare poliționească um, um, pentru um, prevenirea infracțiunilor și managementul crizelor a fost um, alocat domnului Iacolino și în ceea ce privește protecția infrastructurii critice a fost alocat domnului Hankis, nu doamna Hankis. Dacă sunteți de acord, putem să trecem acum la restul programului, dar înainte de aceasta aș vrea să vă spun, uh, stimați doamna comisiei, membrii ai Comisiei Libe, că așa cum am convenit în cadrul reuniunii coordonatorilor, trebuie să recunoaștem în uh, serviciul de o viață întreagă a domnului uh, Emilio Di Capitani în cadrul acestui parlament, care a um, deservit cu onoare această comisie liberă de mai bine de 20 de ani, lui se pensionează și am convenit cu toții că ar trebui să uh, ne arătăm recunoscători uh, palmaresului dumnealui, care a fost uh, care a reunit uh, înțelepciune și um, o disponibilitate de a coopera cu noi, uh, indiferent de uh, orientările politice, așa că aș dori de, din nou să ne manifestăm recunoștința pentru dumnealui și să sperăm că o să mai vedem în viitor și, bineînțeles, uh, așteptăm să vedem cine îl va urma în uh, poziția de uh, șef de unitate um, a serviciului juridic. După toate acestea, aș putea să vă, să vă informez că în ceea ce privește raportul pentru uh, cetățenie Uh, pentru eliminarea obstacolelor în uh, respectarea drepturilor uh, cetățenilor a fost amânat. Asta în colaborare cu raportorul nostru, doamna Danuca, dar înainte de, votare, de această votare care a fost amânată, mai avem alte trei votări. Noua votare va fi anunțată la timp și trebuie să vă spun că avem și câteva votări electronice, așa că vă rog să fiți în posesia cartelelor de vot. Cei pe care nu le aveți, vă rog să trimiteți pe cineva să le aducă, pentru că vom vota. Primul vot se referă în cadrul comisiei, reuniunii mixte a comisiilor libe și employment, conform articolului 50 de regulamentul de procedură a Parlamentului, se referă la procedura unică pentru solicitarea permisului de ședere și de muncă. Raportorul din partea libe este doamna Veronique Mathieu și celălalt raportor din partea Comisiei Employment este colegul Alejandro Sercas. Vom vota um, examinarea, aprobarea politică a acordului de către comisiile noastre și adoptarea amendamentelor um, pentru cea de-a doua lectură. Aceasta va fi supusă votării electronice. Avem uh, copreședinți uh, doamna Lin din partea Comisiei uh, Employment, poate că dorește să ia cuvântul, și apoi dacă e să începem cu votarea pe cea de-a doua lectură, pot să spun că acest lucru se va întâmpla acum. It's, it's an orientation vote. Este vorba de un vot orientativ. Și văd că în acest uh, caz nu este nevoie de cartele de vot. Pentru că este un vot orientativ, cum am mai spus. Pentru. Împotrivă. Abstentions. Abțineri. Înțeleg că votul uh, orientativ a fost în favoarea adoptării acestei aprobări ce? Putem să faceți ce ați solicitat. The problem, the problem seems to be se pare că problema este că membrii Comisiei Employment care uh, sunt parte în această sesiune trebuie să fie înregistrați ca și cum ar partic- participă la această votare în sistemul electronic. Nu știu dacă s-a rezolvat problema, se pare că s-a rezolvat. Așadar, vom continua acum, vom verifica electronic votul. Am deschis votul. Now the vote is closed. S-a închis votul. Avem 40 uh, uh, uh, pentru, 23 împotrivă, 33 de abțineri. Așadar, se adoptă. Now, We're going to have a second vote on this issue. Urmă... Vom avea acum o nouă votare doar pentru membrii libe. Votare electronică pentru membrii libe. It seems that the electronic system is... Se pare că sistemul electronic nu este încă pregătit. Să mai așteptăm o secundă, după care vom continua. No. Not yet. Only LIBE members. Doar membrii Comisiei LIBE votează în această um, sesiune de vot uh, în ceea ce privește recomandările pentru cea de-a doua lectură. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. Dintre în rândul membrilor uh, Comisiei Libe, 29 pentru, 3 uh, uh, împotrivă, 12 abținere. Așadar, se adoptă. Shall we go now for the second thing?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 părăsește acum încăperea, iar membrii libe sunt invitați să rămână pentru că vom continua cu cel de-al doilea vot, și anume referitor la Ordinul European de Protecție. Din nou, trebuie să îi felicităm pe cei doi raportori, și pe cum și pe uh, raportorii din umbră, pentru contribuția lor uh, la protecția victimelor. De asemenea, mulțumim Comisiei FEM pentru cooperarea pe care am avut-o conform articolului 51 și mai ales domnului Gustafson, care este aici cu noi, care este președintele Comisiei uh, FEM. Dacă doriți, uh, domnule Gustafsson, să spuneți câteva cuvinte, dacă nu, continuăm uh, cu votarea. Este vorba de un vot orientativ, cred că putem să facem și verificări uh, electronice, nu e nicio problemă. S-a deschis votul. S-a închis votul. 46 pentru, 2 împotrivă, nicio abținere. Așadar, se adoptă. Vă mulțumesc uh, încă o dată și felicitări uh, raportorilor și raportorilor din umbră. Mulțumim, domnule Gustafson. Mai avem un al treilea vot. A treia votare. Let's do it the sooner the better. Cu cât uh, votăm mai repede, cu atât mai bine. Trecem acum la votarea pentru proiectul de raport. Vă rog, puțină liniște ca să ne putem desfășura. Votăm acum uh, propunerea de regulament a Parlamentului European și al Consiliului care modifică regulamentul uh, care mm, uh, stabilește codul um, uh, de vize, pentru vize, îl avem uh, pe raportorul nostru, domnul Michel, uh, care îi mulțumim pentru munca dumnealui și trecem deja la votare. Nu, sunte, nu este pregătit uh, sistemul, mai așteptăm o secundă. Așteptăm un semn, cum că ar fi gata sistemul. Okay, now we got the signal. Am primit un dă verde, s-a deschis votul. ah, excuse me, excuse me, excuse me, excuse me. I have to announce the amendments. Excuse me. Să anunț și uh, amendamentele. Amendamentul 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Considerentul 11, amendamentul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și acum textul, așa cum a fost modificat. Verificăm electronic votarea. S-a deschis votul. S-a închis votul. 39 pentru, 2 împotrivă, nicio abținere. Vă mulțumim, domnule Michel, și felicitări! Vă mulțumesc tuturor! And now, having come to an end, the Iată că am ajuns la finalul votării electronice. Trecem așadar la următorul punct pe ordinea de zi și anume bilanțul președinției uh, poloneze a Consiliului. Așteptăm să intre în sală și președinția Polono. Noi suntem pregătiți. Monsieur Michel, à la prochaine.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 we are resuming our work. First of all, we welcome Mr. În primul rând, dați-mi voie să urăm bun venit domnului Igor Zic, sper că am pronunțat bine, care este un vechi prieten de-al meu, subsecretar de stat la Ministerul Justiției, împreună cu domnul Piotr Stahancic, secretar de stat la Ministerul de Interne. Ei sunt aici în calitate de reprezentanți ai președinției poloneze pentru a prezenta în fața Comisiei Libe concluziile președinției poloneze în domeniul justiției ca urmare a unei sesiuni de întrebări și răspunsuri. Imediat după aceea, domnul Dialu, imediat după prezentarea domnului Dialog, vom avea și uh, o prezentare a domnului Stahangi, care se va ocupa de concluziile președinției în domeniul internelor. Domnule Dialog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Vestea cea bună este că președinția poloneză se va termina curând, așa încât veți scăpa de numele greu de pronunțat. Sper totuși că veți rămâne cu amintire plăcută a președinției poloneze. Dați-mi voi acum să vorbesc în limba mea maternă, așa încât vă rog să vă puneți și căștile. Comisii za, Wysokiej Komisji za Mulțumesc foarte mult Comisiei pentru că m-a invitat la această ședință. Este o mare onoare pentru mine să vorbesc în numele președinției polone și a guvernului polonez și să vă mulțumesc pentru cooperarea de care ați dat dovadă în ultimele șase luni. Aceasta a fost prima președinție deținută de Polonia, ceea ce înseamnă că a fost o provocare destul de mare, pentru că a trebuit să încercăm să ne descurcăm cu noile tratate și cetățenii aveau așteptări foarte mari de la noi. Pe parcursul președinției noastre am, ne-am bucurat de sprijin din partea Comisiei Libe de la Parlamentul European Comisia și-a exprimat în mod repetat sprijinul pentru președinție și rezultatul votului de astăzi în ceea ce privește Ordinul European de Protecție a fost un asemenea exemplu. Vă felicit, deci, și îl felicit și pe raportor și pe raportorii din umbră și pe membrii Comisiei pentru că au adoptat acest raport. În timpul președinției poloneze am vrut să ne schimbăm perspectiva asupra dreptului penal, care până acum s-a concentrat pe măsuri represive și pe măsuri de garantare pentru inculpați. Continuând politicile demarate de, de președinția ungară, vrem să ne apropiem mai mult de victimele incidentelor ca să respectăm prioritatea noastră de a proteja drepturile cetățenești în UE. Astăzi vă pot spune că am reușit să facem acest lucru și ne bucură să vedem că și dumneavoastră înțelegeți această necesitate și că ne-ați sprijinit poziția în această privință. Drept consecință, am putut să finalizăm lucrul pe mai multe proiecte importante și am înregistrat și progrese în alte uh, proiecte care au stabilit un fundament pentru președinția daneză. Unele probleme nu au putut fi rezolvate până la urmă, dar poate acestea vor fi rezolvate în timpul uh, summitului Consiliului Ministrilor de Justiție, care va avea loc la Bruxelles. Mă bucur să văd rezultatul pozitiv al votului în ceea ce privește proiectul de directivă pentru Ordinul European de Protecție. Împreună cu Spania, Polonia a sprijinit acest proiect de la bun început și, datorită directivei, credem că victimele vor fi protejate mult mai bine decât au fost până acum împotriva inculpaților și a făptașilor pe tot teritoriul UE. Victimele abuzului domestic vor ști de acum că nu vor mai fi urmărite de făptași în alte state membre ale UE. În special, apreciez implicarea doamnei Carmen Rivero Lopez și a doamnei Teresa Jimenez Veterioc, fără de care în lucrul nostru la directivă ar fi durat mult mai mult. Am reușit să depășim și obstacolul pus de tratat prin conlucrarea noastră și, datorită acestei înțelegeri, am finalizat un proiect care durează de 2 ani. Semnarea directivei a fost planificată pentru data de 13 decembrie 2011, chiar înainte de Consiliul Ministrilor de Justiție. Și doresc să vă asigur că vom sprijini președinția daneză, care va continua lucrul la Ordinul European de Protecție și în problemele civile ceea ce va completa practic tabloul protejării victimelor infracțiunilor. Aș dori să vă mulțumesc tuturor pentru eforturile pe care le-ați făcut pe marginea directivei pentru combaterea infracțiunilor uh, cum ar fi abuzul sexual și utilizarea pornografiei infantile. Acesta a fost un proiect esențial, după cum bine știm, și soluțiile la care am ajuns îi vor ajuta pe cei mai vulnerabili oameni, și anume pe copii. Le mulțumesc îndeosebi raportorilor, doamnei Angelili, care s-a dedicat acestui proiect în cadrul Comisiei Libe. A răsplata domniei sale a fost un vot în plen, care nu a avut decât două voturi împotrivă. Mă bucur să văd că am rezolvat și problema tehnică a tabelelor de corespondență, datorită unui acord cu instituțiile am putut să ajungem la adoptarea documentului de către Parlament și aceasta va fi trimisă spre semnătură tot săptămâna viitoare. Am văzut, deci, că am putut să protejăm victimele și că am avut succes asupra provocărilor cu care ne-am uh, confruntat în trecut. Am finalizat, de asemenea, și proiectul de directivă în ceea ce privește dreptul la informație în probleme penale. Proiectul va fi votat la Parlament în sesiunea plenară de pe 12 decembrie și sperăm că va fi adoptat încă de la prima lectură. Președinția a demarat lucrul pe marginea proiectului de directivă care stabilește standarde minime în ceea ce privește sprijinul acordat victimelor infracțiunilor. Președinția a lansat o dezbatere cu experții Am discutat despre acordarea de protecție victimelor în cazul abuzului uh, domestic. Am vorbit despre separarea victimelor de făptai și am vorbit despre acordarea, despre, de acordarea de protecție specială persoanelor vulnerabile și sperăm că în timpul Consiliului din decembrie vom putea să adoptăm textul măcar parțial, pentru a-l transmite apoi spre dezbatere Parlamentului European. Aș dori să vă mulțumesc încă o dată, să mulțumesc Comisiei Libe pentru interesul dumneavoastră față de acest ordin european de investigație. Am avut niște reuniuni foarte utile în septembrie și în octombrie, în timpul cărora am făcut schimb de păreri cu raportorii și sperăm că săptămâna viitoare la Consiliu vom putea să adoptăm măcar parțial documentul. Vă mulțumesc pentru sprijinul pe care l-ați acordat președinției în negocierea directivei în ceea ce privește dreptul la un avocat, măsura C. Lucrul asupra acestui proiect nu este deloc ușor, ceea ce președinția a descoperit pe propria piele în timpul reuniunilor politice și ale grupurilor de lucru. Cu toate acestea, am reușit să formulăm câteva soluții care ne-au adus mai aproape de o soluție de compromis, deși multe subiecte au rămas încă deschise și necesită o dezbatere suplimentară. Dezbaterea continuă chiar și astăzi. Am organizat o conferință de două zile la Varșovia în ceea ce privește sprijinul acordat ex officio victimelor în probleme penale. Această conferință a fost organizată împreună cu Asociația Europeană a Avocaților din Germania. conferința, la conferință participă și doamna Antonescu, care este membru al acestei comisii și care este raportor și cu care mă voi întâlni mâine la această conferință. În reuniunea următoare a Consiliului am dorit să prezentăm delegațiilor rezultatul negocierilor noastre, inclusiv soluțiile de compromis care ar trebui să constituie un punct de plecare pentru președinția daneză. Președinția a trimis la, pentru prima lectură proiecte legate de bunurile dobândite în timpul căsătoriei. Am revizuit textul și am identificat problemele care vor necesita un lucru suplimentar în cadrul grupurilor. Doamnelor și domnilor, sunt încrezător că am putut să demonstrăm că Uniunea Europeană nu este doar un organism care servește politicienii, ci ajută și cetățenii obișnuiți să-și rezolve problemele cu care se confruntă în lumea noastră de astăzi. Doresc să vă mulțumesc tuturor pentru sprijinul acordat și pentru încrederea pe care ne-ați acordat-o pe parcursul întregii președinții și vă asigur că dorim să colaborăm foarte strâns cu președințiile care urmează. Rămân, deci, la dispoziția dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc, poloneza pe care am învățat-o, am învățat-o de la domnul președinte Buzek. avem acum timp de discuții și o să începem cu câțiva deputați care și-au exprimat dorința de a adresa câteva întrebări. Veți avea și dumneavoastră timp să răspundeți. O să începem cu doamna Gonț. Mulțumesc. Aș vrea să urez bun venit președinției poloneze și să mulțumesc pentru prezentare mai ales că ați continuat activitatea a președinției maghiare. Am câteva întrebări. Una se referă la aderarea României și Bulgariei la zona Schengen. Știți că au fost niște dificultăți și am subliniat adesea că nu trebuie să existe standarde duble, că nu e acceptabil. Uniunea Europeană trebui să fie ceva de încredere. Aș vrea să aud părerea dumneavoastră. Cum vedeți procesul în continuare? Cât de mult puteți ajuta acest proces pe de o parte? Pe de altă parte, E clar angajamentul dumneavoastră pentru pachetul legat de azil și Parlamentul a dorit să mențină împreună pachetul de azil de la bun început și vedem totuși că unele elemente <clears throat> avansează, altele s-au blocat la Consiliu. Aș vrea să aud părerea dumneavoastră. Cât de mult puteți ajuta acest proces? Ați menționat de asemenea faptul că veți monitoriza acordul uh, de protecție a datelor cu SUA, că îl veți monitoriza. Aș vrea să aud mai multe din partea dumneavoastră în legătură cu acest proces, cum îl vedeți uh, în evoluție, pentru că sunt unele diferențe, după cum știți, în interpretarea diverselor aspecte ale chestiunilor legate de protecția datelor, diferențe între SUA și Uniunea Europeană. Vă mulțumesc anticipat. Domnule Busutil, n-am observat că ați cerut cuvântul și din partea cea mai mare grup aveți uh, acest cuvânt. Mulțumesc, domnule președinte. Aș solicita o clarificare. Dacă am înțeles bine, ar trebui acum să adresăm întrebări legate de partea de justiție și nu de partea de interne. Deci vom avea ocazia să punem celelalte întrebări mai târziu. Intervenție fără microfon. Okay, very well. Then in the case... Bun. Deci, pentru primul vorbitor, am câteva elemente pozitive pe care aș dori să le subliniez. În numele PP, mai întâi aș dori să vă mulțumesc pentru prezentare, în al doilea rând și mai important să vă mulțumesc pentru munca depusă în atât de multe domenii și acest nou domeniu atât de interesant al dreptului penal european. Am făcut un progres enorm în ce privește Ordinul European de Protecție, care tocmai a fost votat și, după cum ați menționat pe bună dreptate, și noua lege privind exploatarea sexuală a copiilor și dreptul la informații în proceduri penale. Mulțumim președinției poloneze și pentru că a lansat discuția cu privire la noi proiecte, cum ar fi victimele infracțiunilor, sunt convins că colega mea Tereza va avea multe de spus în curând și apoi în ce privește accesul la avocat. Domnule președinte, noi considerăm că în acest nou domeniu nu vorbim doar despre un nou domeniu, de fapt, ci vorbim și despre o nouă modalitate de a face lucrurile, un nou fel de a lua decizie. Pentru prima dată că această instituție, Parlamentul European, de la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona are acum puteri de pline împreună cu Consiliul în codecizie și am dorit să credem că contribuția acestei instituții va duce la decizii de mai bună calitate, care să facă o mai bună legislație și să mărească drepturile cetățenilor, considerând că următorul proiect de cea mai mare importanță a Uniunii după piața unică este tocmai ideea edificării unui spațiu unic european în care cetățenii să aibă libertatea de mișcare cu garanția că se vor bucura de același acces la justiție. E mult mai ușor de spus asta decât de făcut într-o Uniune în care mai există frontiere naționale în ce privește dreptul penal și unde, din aceste motive, cetățenii încă se tem să se deplaseze pentru că se tem de protecție sau mai degrabă de lipsa de protecție de care s-ar putea lovi în altă țară. Așadar, vă mulțumesc uh, pentru toate eforturile depuse. V-ați bucurat de sprijinul PPE în activitatea dumneavoastră. La majoritatea dosarelor s-au bucurat și ele de raportori din partea PPE, deci încă o dată felicitări pentru munca dumneavoastră. Președintele, mulțumesc. N-am văzut nicio solicitare de la ALDE. Doamna Sargentina are cuvântul? Da. Sunt cam derutată. Am crezut că o să avem o abordare pentru ambele subiecte, deci o să mă limitez acum totuși numai la subiecte legate de justiție și aș vrea să fac observația următoare. Domnul ministru a spus că dezbaterea privind accesul la un avocat e dificilă, dar că a reușit să facă ceva progrese. Sunt de acord că e dificil. Nu sunt convinsă că am văzut uh, mari progrese, mai ales că acum se pare că colegii danezi care vor prelua mandatul nu văd această chestiune de acces la un avocat ca fiind uh, vreo prioritate pentru ei în următoarea jumătate Dar se ajunge la o dezbatere mai mare și anume chestiunea încrederii reciproce Cooperarea judecătorească europeană se bazează pe încrederea reciprocă, dar trebuie să recunoaștem faptul că încrederea reciprocă nu e întotdeauna un lucru foarte sănătos când vedem că locurile de detenție din unele țări sunt mai proaste decât în alte țări. Încerc să spun cât mai politicos acest adevăr și încrederea reciprocă nu e atât de bună dacă vedem, de exemplu, că mandatul european de arestare duce la situații foarte dificile pentru cetățeni care sunt trimiși dintr-o țară în alta pentru perioade dinainte de proces foarte îndelungate, pentru o posibilă infracțiune pe care fie că nu au comis-o, fie nu ar fi trebuit să fie pedepsită cu ținerea într-un astfel de centru de detenție în situații atât de proaste. Întrebarea mea, în partea președinției poloneze. Sunteți un mare utilizator de mandat de arestare europeană. Vedem că statisticile scad, dar oricum sunteți campionul, sunteți pe locul întâi la numărul de mandate europene de arestare emise. N-ar fi fost oare o idee bună dacă dumneavoastră ați fi deschis dezbaterea privind funcționarea mandatului european de arestare în cadrul Uniunii Europene și ați fi deschis dezbaterea cu privire la încrederea reciprocă în cooperare judecătorească. Pentru că cetățenii noștri din întreaga Europa de fapt, nu beneficiază de pe urma acestei încredere reciproce când îi lovește, când ei sunt cei trimiși în baza unui mandat de arestare într-o altă țară. Și aș vrea să-mi spuneți ce părere aveți dumneavoastră despre acest subiect. Mulțumesc, doamna Pot, scurt. Mulțumesc, domnule președinte. Știu că suntem fața unui reprezentant al justiției, dar aș vrea să pun întrebarea, totuși pentru că am impresia că altfel nu o să primesc niciun răspuns. E vorba de directiva antidiscriminare. Chiar dacă Libe e responsabilă de această chestiune, mi se pare că niciodată n-a venit niciun ministru care să vorbească despre această temă dar vă adresez dumneavoastră întrebarea ce progrese s-au realizat în ce privește directiva de combatere a discriminării. Ce dosare veți transmite danezilor? Pentru că e un dosar blocat de ani și ani de zile. Mi se pare că cetățenii au dreptul la o mai bună protecție împotriva discriminării cu atât mai mult cu cât drepturile omului, după cum ați spus, au avut un loc central în toată președinția poloneză. Aceasta era prima întrebare. Apoi, ați vorbit despre directiva de combatere a pornografiei infantile și a violenței împotriva copiilor sau abuzului împotriva copil. Amendamentul meu a fost adoptat, e vorba de a face o legătură cu cazierul judiciar și e important cred că va juca un rol important pentru a îmbunătăți situația și pentru a fi sigur că odată condamnate, persoanele respective nu pot ulterior să poate să lucreze cu copii, să se ocupe de copii. Nu știu ce, va, ce se va întâmpla în practică. Apoi, în legătură cu meciurile trucate, o altă chestiune unde având în vedere că la anul veți găzdui Campionatul European de Fotbal. E o formă de corupție care se extinde în Europa, meciurile trucate. Se face foarte puțin împotriva acestora și în ce privește cooperarea dintre țări. Și la Consiliul Ministrilor Sportului s-a discutat de cooperare cu poliția, dar nu se face mare lucru. Nu știu, Poate că se va discuta la Consiliul JAI și se va face acolo ceva. Când e vorba de infracțiune organizată, se pierde din vedere și trebuie să discutăm și acest aspect. E o legătură cu spălarea banilor, cu traficul de droguri, chiar dacă nu se spune întotdeauna acest lucru. Și apoi lupta împotriva infracțiunii și a crimei organizate a terorismului. Dacă ne uităm la rapoarte, se concentrează multă atenția pe integrismul islamic, dar pentru Germania și Norvegia am văzut că s-a cam uitat de extrema dreaptă din țările respective. Ce se întâmplă cu dezbaterea acestui subiect cu celelalte state membre? Acum uh, se va supraveghea mai de aproape și extrema dreaptă, în special dacă vedem ce s-a întâmplat în Germania cu toate acele asasinate. Președintele, mulțumesc, doamna Jimenez Veseri, la recuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să îi mulțumesc uh, reprezentantului președinției poloneze pentru că a promovat dosarul legat de protecția victimelor. E ceva important în ce privește drepturile victimelor și în acest sens aș vrea să vă adresez o întrebare, pentru că sunt uh, raportoare în legătură cu sprijinul pentru victimele infracțiunilor. Și știu că președinția poloneză acordat multă atenție acestui subiect. Când a apărut actul normativ în acest sens, toată lumea s-a bucurat. Dar, uh, conform discuțiilor pe care le-am avut în ultimele câteva luni, entuziasmul inițial uh, e pe care să dispară și Consiliul discută de a reduce anumite eforturi. Eu aș vrea să vedem contrarul. am vrea să se extindă această legislație și cred că cu ajutorul dumneavoastră această legislație s-ar putea îmbunătăți foarte mult. Deci m-ar interesa să aud care este părerea dumneavoastră. Cum credeți că președinția daneză va putea să continue? chiar dacă nu e relativ de noastră, dar ce părere aveți, cum putem continua să depunem eforturi în ce privește această legislație cu privire la victimele infracțiunilor, inclusiv victimele terorismului și ale crimei organizate, persoane vulnerabile, victime vulnerabile, migranți, crime cu conotație sexuală sau pe baza ideii că victimele merită protecție, ca și membrii de familie care au dreptul la sprijin psihologic, consiliere. Acestea sunt lucruri eh, de care victimele nu se bucură întotdeauna. Cum putem depune eforturi pentru ca viitoarea președinție să continue pe linia actuală președinției să se asigure că această legislație se adoptă în cele din urmă. Mulțumesc. Domnul Romero Lopez sau doamna Romero Lopez. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Am fost raportoare în legătură cu Ordinul European de Protecție pentru Femeile Victime ale Violenței și eu aș vrea să exprim recunoștința președinției poloneze pentru eforturile care le-au făcut pentru ca mandatul european de arestare să aibă succes, pentru că s-ar putea să nu fi fost o prioritate. Exista această posibilitate și ar fi trebuit să așteptăm să vină președinția daneză. Ceea ce s-a întâmplat în trecut, dar am văzut un efort um, deosebit făcut de președinția poloneză pentru a accelera și pentru a da posibilitate ca acest mandat european uh, să devină realitate. În ce privește pachetul de măsuri pentru drepturile procedurale, aș vrea să vă întreb în legătură cu proiectul de directivă cu privire la accesul la un avocat, dreptul la asistență juridică. Știu că blocajul se referă la momentul în care suspectul trebuie să aibă acces la un avocat. Care sunt statele membre sau care este poziția statelor membre în acest sens? Care state membre sunt uh, cele mai reticente în acest sens? Și ce se va întâmpla atunci când uh, intervine președinția daneză? Și în al treilea rând, în ce privește pachetul legat de azil, Comisia tocmai ne-a prezentat un document. E adevărat că acel document nu precizează exact ce s-ar putea face în legătură cu unele dintre sugestiile pe care le-a făcut președinția poloneză în legătură cu modificarea Convenției de la Dublin. Ce probleme se înregistrează ar putea apărea în legătură cu amendamentele pentru regulamentul Dublin, ce dificultăți uh, vor aștepta președinția daneză și în legătură cu acest subiect, care este poziția președinției poloneze sau daneze în legătură cu amendamentele la regulamentul privind uh, controlul frontierelor Schengen. Președintele, vreau să vă spun că avem aici reprezentanți atât ai președinției polonezi, domnul Geloc și domnul Sărșanski, și cred că am interpretat sentimentul Comisiei Libe în timp ce recunoaște devotamentul și spiritul european um, cu care a fost prezidat uh, Consiliul de către președinția poloneză în acest semestru, la multe chestiuni de fond, uh, ați avut rezultate reale, semnificative și aș vrea ca acest Acum, domnule Gialu, că aveți cuvântul. Dziękuję bardzo. Mulțumesc pentru aceste întrebări. De asemenea, vă mulțumesc pentru faptul că ați recunoscut realizările președinției poloneze. Se pare că am colaborat foarte bine noi, președinția și comisia de față, care se axează în special pe drepturile omului. Cât despre unele dintre aceste întrebări, acestea nu țin, unele dintre acestea nu țin de competența Ministerului de Justiție în ceea ce privește zona Schengen, schimbările în sistemul de azil, apoi în ceea ce privește regulamentul de la Dublin. Aceste întrebări fost notate și uh, presupun că domnul Stahancic uh, le va răspunde. Cât despre afirmațiile domnului Busuturile, acestea sunt adevărate. Într-adevăr, uh, lucrăm într-o realitate diferită, în uh, cadrul unui nou tratat și într-un sistem în care resursele sunt distribuite dif- diferit, răspunderile și atribuțiile sunt um, împărțite diferit, mai ales uh, în ceea ce privește Parlamentul European. Acesta a fost contextul în care a lucrat președinția uh, poloneză și, așa cum am spus, a fost prima noastră președinție. N-am mai avut altele în trecut, uh, experiența altor președinții. Și am uh, acceptat uh, tratatul de la Lisabona ca fiind uh, infrastructura juridică în cadrul căreia trebuia să lucrăm și cred că numărul de reuniuni pe care le-am avut cu reprezentanții Parlamentului European au și deschid, deschiderea noastră față de Parlament și um, disponibilitatea de realizare a unor dialoguri tripartite și toate măsurile luate, cred că um, au demonstrat că am fost uh, Uh, foarte pregătiți și foarte dispuși să uh, acceptăm uh, rolul Parlamentului așa cum este el menționat în tratat și de asemenea cred că a fost evident și faptul că ne-am bazat cumva pe mm, experiența noastră de acasă și la noi în țară Parlamentul are o poziție destul de puternică. Nu știu dacă ne-am um, ridicat la înălțimea exigențelor tratatului de la Lisabona, însă am încercat să um, răspundem aceste provocări și am făcut tot ce ne stăteam în putință pentru a ne asigura că, așa cum este stipulat în tratat, ambii legiuitori uh, primesc un tratament uh, egal în cadrul uh, lucrărilor legislative. O serie de întrebări s-au referit la proiectul de directivă privind victimele infracțiunilor și îndeosebi accesul acestora la avocați. În ceea ce privește această directivă privind victimele infracțiunilor, cred că am putea să reținem cel puțin două aspecte. Uh, pe de o parte, proiectul de directivă, directivă nu a fost uh, um, discutat decât la sfârșitul uh, președinției maghiare și atunci dezbaterile au început ca atare în, în cadrul președinției poloneze. Um, dar uh, Textul este rezultatul unor decizii anterioare care se bazau pe literatura de specialitate, precum și de valorile existente referitoare la cadrul, uh, contextul uh, în acest domeniu. Nu, nu cred că am avut ocazia, nu cred că am fi putut să încheiem negocierile în, uh, pe durata unei singure președinții, asta la nivelul consili, Consiliului și vă rog să rețineți că totuși s-au făcut uh, uh, progrese deosebite pe acest dosar. Așa cum am spus și în introducerea mea, am reușit să închidem o serie uh, Um, de capitole de negociere, apoi unele sunt aproape de finalizare, cum ar fi domeniul de aplicare al directivei și cred că acesta reprezintă un punct de plecare foarte bun pentru președinția daneză. Um, și poate că aceasta va reuși la nivelul Consiliului să obțină un compromis nu degeaba am făcut uh, referire la continuarea activității președinției ungare, cooperarea noastră cu acea președinție, cel puțin din punctul meu de vedere, a fost excelentă. Nu am făcut parte din același trio, însă am fost totuși foarte mult implicați în activitatea președinției ungare încă de la începutul acesteia și s-au făcut uh, planuri uh, specifice pentru calendarul de lucru și nu ne-am uh, așteptat să încheiem um, activitatea pe anumite dosare. De aceea, nu vreau să-i grăbim nici pe ei, o parte din activitatea lor a fost continuată pe, pe timpul președinției um, polone. polone. Uneori, președinției, uh, președințiile sunt evaluate pe numărul, pe, în funcție de numărul de uh, documente legislative pe care um, reușesc să le adopte, dar nu asta ne interesa pe noi. Noi vrem să lăsăm uh, încheierea acestei chestiuni pe mâna uh, președinției daneze, pentru că pur și simplu nu era suficient timp uh, pentru ca noi să încheiem această activitate pe durata președinției noastre și uneori graba strică treaba și dacă ne-am fi pripit în luarea deciziilor, atunci cu siguranță consecințele le-am fi resimțit mai târziu. Uh, cât despre accesul la asistență juridică la avocație, bine, se pare că acest dosar a fost mai complex decât s-ar fi așteptat președinția polonă la început și asta datorită mai multor motive. Unul dintre acestea este uh, acela că ne-am confruntat în Europa, după cum știți, cu o criză economică și um, în acest context soluțiile pentru victimele um, infracționalității sau uh, soluțiile mai degrabă referitoare la accesul la avocați, mai ales unde acesta, acest acces este finanțat de, din bugetul de stat, necesită inevitabil niște um, alocări de bugete. Iar poziția președinției polone a fost uh, dintotdeauna aceea că este imposibil să adopți niște soluții care, pe de-o parte, sunt echitabile și corecte, dar pe, și, pe de altă parte, uh, nu costă nimic. Dar atunci când, ne, când luăm în considerare cheltuielile, atunci uh, suntem mult mai prudenți și reticenți în uh, negocierile pe care le facem, pentru că uh, la, la fiecare dintre noi în țară e un ministru de finanțe care ne spune că trebuie să menținem un echilibru bugetar. Iată, una, una dintre provocările cu care ne-am confruntat în cadrul negocierilor. Sigur, uh, vă este cunoscut faptul că după o serie de hotărâri pronunțate de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului referitoare la accesul la avocați și mă refer um, la hotărârea în cadrul, în cauza Aldiz, precum și alte hotărâri pronunțate de Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, unele state membre și-au schimbat legislația în uh, materie și unele dintre acestea abia și-au încheiat uh, dezbaterile publice referitoare la accesul la avocați, așadar multe dintre soluții sunt destul de recente. De aceea, multe state membre sunt reticente să mai facă atât de repede um, și alte schimbări. Iar uh, la finalul um, um președinției uh, um, poloneze, ministrul de ministrul justiției spune că ambiția este ca activitatea să fie um, încheiată în cadrul acelei reuniuni. Asta s-a întâmplat de curând. Aceasta era dorința noastră, însă n-am reușit să atingem acest obiectiv. Așadar, nu putem decât să le urăm uh, mult succes uh, danezilor uh, și să sperăm că uh, peste șase luni uh, ne vor putea da niște vești bune. cât uh, despre întrebarea doamnei Sargentini, care a menționat uh, anumite aspecte specifice Poloniei, și anume mandatul european de arestare. Poate că ar trebui să avem o discuție mm, față în față mm, un pic mai târziu, însă Mă bucur că ați menționat că ați, că ați menționat faptul că acum sunt mai puține uh, mandate de europene, mandate europene de arestare în Polonia, dar nu e vorba doar de Polonia. Acea regiune a Europei înregistrează un număr mai mare de uh, mandate europene de arestare și Polonia fiind cea mai mare Uh, țară din regiunea respectivă, normal că cifrele sunt cele mai mari și de aceea sar cel mai mult în uh, ochi. În ultimul an, um, um, Comisia Europeană a publicat un document referitor la aplicarea acestui uh, mandat european de, de arestare și Consiliul a tras niște concluzii uh, în care vor fi, vor, urmează să fie adoptate în cadrul Consiliului și um, se face referire în acestea în niște niște complicații care au apărut între statele membre în ceea ce privește aceste mandate de arestare europene. Și aceste discrepanțe, aceste probleme se datorează cel mai probabil um, gradei cu care um, s-a adoptat um, legislația referitoare la acest mandat și mai ales uh, ținând cont de contextul politic din Europa. Și, în final, președinția a mai uh, reținut și o dezbatere pentru armonizarea condițiilor din închisori. Și um, aici e vorba și de uh, criterii pentru um, arestare, pentru deținerea unei persoane. Însă, pe măsură ce discutăm mai mult, uh, ne dăm seama mai bine că situațiile din, și condițiile din închisori și impactul acestora asupra uh, a aplicării uh, legislației privind mandatul european de arestare nu sunt chiar atât de uh, neclare. Cu câte informații, cu cât mai multe informații um, adunăm, cu atât ne este mai limpede faptul că există diferențe semnificative între regiunile europene și cei care păreau a fi personajele negative um, nu sunt, uh, nu mai sunt chiar așa la final. Mai sunt uh, și mai există și o serie de instrumente ne europene care au fost proiectate să trateze uh, chestiunile umanitare în cazul deținuților și mă refer aici la uh, Consiliul Europei uh, și la um, instituții împotriva torturii, precum și mecanisme de prevenire pe baza unor pe baza Uh, protocolului adițional la Convenția ONU în materie. Aceste instrumente poate că nu sunt uh, suficient utilizate. Nu toate statele membre UE au ratificat uh, acest uh, protocol și nu toate l-au uh, aplicat la fel de bine și uh, nu toate solicitările în materie au fost transpuse corespunzător în practică. ale Președinția Polonă nu, poate, nu este în, într-o în poziție de a deschide o dezbatere în acest sens, însă, în calitate de stat membru, Polonia este foarte pregătită să uh, participe la o astfel de dezbatere. Cât despre întrebarea adresată de doamna Boscoviț în ceea ce privește directiva uh, privind uh, combaterea discriminării uh, sunt destul de nelămurit aici, nu e tocmai domeniul meu de competență, însă, din câte știu eu, președinția polonă a încheiat lucrările pentru pregătirea raportului de progres referitor la Uh, vârsta care poate reprezenta un criteriu de discriminare și raportul acesta privind evoluție reprezintă o, un punct de plecare pentru continuarea lucrărilor în timpul președinției daneze. Um, se pare că factorul vârstă reprezintă un motiv de discriminare Um, în ceea ce privește uh, persoanele foarte tinere, precum și cele în vârstă. În ceea ce privește modificarea um, legislației privind abuzurile sexuale asupra copiilor, uh, referitor la um, Uh, fuzionarea codurilor uh, penale. Noi am abordat acest uh, subiect cu foarte mare seriozitate. De aici a început tot. Am avut cazul de Tru și de acolo am început să ne gândim la armonizarea legislațiilor europene. Cazul acela a implicat și uh, lipsa de uh, uh, acces la anumite sancțiuni uh, într-o anumită țară. Și atunci a trebuit să se uh, uh, deschidă procedurile într-un alt stat uh, membru. Am Uh, am uh, reținut și întrebarea referitoare la corupția în sport. Chestiune care, iarăși, nu va fi uh, tratată de președinția polonă, însă sunt pe deplin de acord cu faptul că acesta reprezintă un domeniu care nu a căpătat un caracter foarte important în cadrul um, Consiliul Europei, nici măcar uh, aceste instituții nu uh, consideră că aplicarea legislației nu s-a făcut în mod uh, corespunzător. În ceea ce privește legislația anticorupție în Polonia, noi avem legislație împotriva corupției în sport, dar acum cât de eficientă este această legislație pentru um, prevenirea acestui tip foarte specific de infracționalitate care poate să genereze o serie de probleme, asta e cu totul altceva. Și ca o concluzie, în urma acestei uh, discuții, discuțiile oricum uh, uh, le voi avea cu președinția daneză. Sunt de acord cu ultimele două intervenții din partea doamnei uh, Jimenez Barrio și uh, uh, doamna uh, Jimenez uh, Lopez. Și anume faptul că ar fi interesant pentru toate statele membre să vadă um, uh, analiza soluțiilor um, în ceea ce privește în ceea ce privește accesul la avocați. Pentru că suntem cu toții sub incidența Convenției uh, Europene privind drepturile omului. S-ar zice că am, am avea cu toții aceleași soluții, însă în realitate nu se întâmplă așa. Președinția polonă a organiza dezbateri referitoare la această chestiune, precum și la alte proiecte și în cadrul acestora am încercat să găsim un echilibru între uh, protecția drepturilor cetățenilor pe de o parte și uh, nevoile legate de procedurile penale pe de cealaltă parte. mergem cu protecția mm, drepturilor uh, civile prea departe, s-ar putea să mm, îi legăm cumva de mâini pe cei care se ocupă de procedurile um, legale. E foarte greu de găsit uh, cea mai bună cale de mijloc. Și um, de asemenea există și perioada incomunicado când uh, în cazul procedurilor uh, juridice putem să blocăm accesul la avocați. Și acest lucru se face. Ideea ar fi să se prelungească cât de mult uh, această perioadă din motive uh, cât este necesar din motive uh, procedurale, dar nu mai mult de atât. Vă mulțumesc încă o dată, sper că v-am răspuns uh, întrebărilor noastre și că am uh, clarificat anumite aspecte. Mulțumim foarte mult, domnule Dialog. Apreciem eforturile noastre de a răspunde la fiecare întrebare care v-a fost adresată în detaliu. Deci ne-ați oferit niște explicații detaliate legate de toate aspectele incluse în problema, în uh, sesiunea de întrebări, dar se pare că mai avem un intervenient. Aveți cuvântul? Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc că ați răspuns detaliat la întrebări dar e ceva ce mi-a scăpat poate și anume de a ști în ce măsură se ține cont de nevoia de a vedea că lupta împotriva terorismului de extrema dreaptă devine într-adevăr o prioritate. Uh, to jest uh, temat uh, jednak nowy, ponieważ niewątpliwie... Nie... Acesta este un subiect foarte nou. Fără îndoială, în ceea ce privește alte amenințări din partea forțelor externe, am luat notă de acestea în contextul situației apărute în Norvegia. Atacul care a avut loc acolo. Se pare că există nevoie de a reflecta mai bine la măsura în care infracțiunile comise de extremiștii de dreapta sunt specifice, deci în sensul că diferă de cele ale mișcărilor extremiste. am considerat că există motive să considerăm că extremiștii de dreapta sunt mai periculoși decât alte mișcări extremiste. Nu am considerat că este obligatoriu să tratăm acest uh, subiect într-o manieră extraordinară pe parcursul uh, președinției noastre ca subiect de dezbatere. Totuși, problema violenței care escaladează din partea tuturor mișcărilor extremiste este într-adevăr un subiect care înseamnă că Europa trebuie să fie implicată activ în dezbaterea pe marginea acestei, uh, acestui lucru. Al doilea pas, spune președintele, cred că putem trece la a doua președinție. Uh, îi urăm bun venit domnului Piotr Stahancic. Sper că am pronunțat bine Mi-a făcut mare plăcere să ascult explicațiile detaliate legate de partea de justiție. Acum suntem pregătiți să discutăm despre securitate și afaceri interne. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Dragi colegi, voi vorbi acum despre activitatea președinției polane în ceea ce privește afacerile interne. Fără îndoială, elementul cheie, și anume una din prioritățile președinției polone, a fost activitatea legată de sistemul de azil comunitar. Președinția a încercat să ia toate măsurile posibile pentru a respecta termenul limită pentru crearea acestui sistem și anume sfârșitul anului 2012. După cum știți foarte bine, pachetul juridic cunoscut drept sistemul de azil comunitar constă din cinci acte legislative. În ceea ce privește directiva privind calificările, trebuie să spunem că, datorită activității președinției ungare, S-a ajuns la un acord pe marginea conținutului și apoi, datorită compromisului la care s-a ajuns cu Parlamentul European în ceea ce privește tabelele de corespondență, am putut adopta acest act legislativ în timpul președinției polone. Deci, acesta este un subiect care a fost rezolvat. Președinția polonă s-a concentrat asupra modificărilor regulamentului de la Dublin. Au avut loc activități începând cu uh, Consiliul Informal al JAI de la Sopot din acest an și a trebuit să ne ocupăm în principal de blocajul la care s-a ajuns în urma acestui regulament, blocaj care există, după cum știți, de mulți ani. Și astfel putem spune că președinția a reușit să creeze un mecanism de avertizare timpurie, precum și un mecanism de a combate urgențele în cazul azilului, un mecanism care să permite solidaritatea între statele membre care sunt depășite uh, în ceea ce privește sistemul lor de azil. Ca rezultat al concluziilor Consiliului JAI, confirmat la ședința Coreper am decis să introducem un nou articol în regulamentul de la Dublin în ceea ce privește pregătirea uh, timpurie și gestionarea crizelor legate de problemele de azil. Acest subiect va fi dezbătut de asemenea și în timpul următorului Consiliu JAI, care va avea loc săptămâna viitoare. El va fi tratat de asemenea și în decembrie, care, după cum bine știți, este ultima lună a președinției polone și sperăm că vom putea coopera cu Parlamentul European și cu domnul uh, raportor și datorită acestei cooperări vom putea rezolva această problemă spinoasă. Aș dori să profit de ocazie acum pentru a-i mulțumi președintelui pentru propunerea de a crea un grup de contact, un grup de legătură. Datorită acestui grup, am putut să înregistrăm mai multe progrese în ceea ce privește blocajul uh, legat de regulamentul de la Dublin. Președinția Polona nu a reușit să lanseze negocieri în ceea ce privește Eurodac, regulamentul Eurodac, deși președinția Polona speră în continuare că va avea o nouă versiune a regulamentului din partea Comisiei în ceea ce privește accesul la sistemul Eurodac și sperăm că acest lucru se va întâmpla în viitorul apropiat, pentru că orice întârziere suplimentară va amenința posibilitatea de a finaliza lucrul înainte de uh, anul 2012. Mâine va avea loc ultima ședință a grupului de lucru și se va discuta directiva la prima uh, lectură. Mâine se va finaliza activitatea grupului de lucru și niște probleme specificate, niște probleme care sunt foarte clare, vor rămâne în continuare și poziția noastră va fi foarte clară. Sperăm că președinția daneză va putea să preia acest subiect la care s-a lucrat din greu. În ceea ce privește directiva pe marginea procedurilor, am rezolvat o parte din probleme și am identificat și problemele cele mai importante. Președinția polonă s-a concentrat în ce, asupra uh, directivei privind uh, primirea, condițiile de primire și am uh, reușit de asemenea să rezolvăm și problemele existente în alte directive. Totuși, președinția care urmează va mai avea în continuare multe de făcut un element important a fost acela al solidarității între statele membre. Am ținut cont de asta atunci când am lucrat la regulamentul de la Dublin și sperăm că președinția daneză va continua în același stil. Discutând, spre exemplu, fondul pentru migrație și azil. În ceea ce privește migrația legală, Suntem aproape de finalizarea lucrării pe marginea directivei privind un permis unic de ședere și de lucru. Președinția ungară a înregistrat multe succese în acest sens, dar am reușit să rezolvăm și noi problema tabelelor de corespondență și de aceea am putut să avansăm un pic lucrările și sperăm să le putem și finaliza. În ceea ce privește uh, directiva privind detașarea lucrătorilor, am vorbit cu DG Enterprise, am, ne-am convenit asupra majorității problemelor legate de această directivă și sperăm că dacă nu reușim să finalizăm această directivă în timpul președinției noastre, atunci președinția daneză va putea finaliza foarte rapid lucrul. În ceea ce privește directiva privind lucrătorii sezonieri, s-au înregistrat progrese S-au rezolvat anumite probleme, dar există discrepanțe foarte mari între statele membre în ceea ce privește forma finală a directivei și președinția daneză va trebui să continue să lucreze pe această temă. În ceea ce privește problemele legate de granițe și frontiere, am finalizat uh, lucrul în ceea ce privește regulamentul privind modificarea statutului de funcționare a Frontex am modificat și uh, regulamentul privind uh, micul trafic de frontieră și Parlamentul a votat pentru adoptarea regulamentului și sperăm că acesta va fi adoptat în viitorul apropiat. Am lucrat de asemenea și în ceea ce privește amendamentele privind codul Schengen, codul frontierelor Schengen, în ceea ce privește mai multe soluții tehnice, inclusiv uh, controlele comune la frontieră. O problemă care a apărut în timpul președinției este subiectul legat de consolidarea zonei Schengen. În ceea ce privește consolidarea spațiului Schengen, trebuie să spunem că președinția a lucrat pe marginea acestui subiect la presupunerea că modificările nu trebuie să împiedice libera circulație a oamenilor. Am discutat pachetul de guvernanță Schengen care a fost publicat de Comisia Europeană în septembrie și am terminat și prima lectură a ambelor documente incluse în pachet. Documentul în ceea ce privește evaluarea și monitorizarea spațiului Schengen, precum și modificările aduse codului de frontieră Schengen. Totuși, trebuie să spunem clar un lucru. Crearea unui sistem eficient de evaluare necesită în continuare o dezbatere suplimentară în ceea ce privește împărțirea datoriilor între statele membre și Comisia Europeană și, mai mult, consolidarea și sistemul de consolidare și de monitorizare necesită mai multe um, mai mult de lucru, precum și aplicarea obligațiilor părților. În ceea ce privește reinstalarea temporară a controlelor la frontieră, trebuie să ne amintim că aceste decizii nu trebuie să împiedice limba, libera circulație a oamenilor și, de asemenea, nu trebuie să compromită datoriile statelor membre de a respecta și de a gestiona ordinea publică. Deci, acestea sunt lucrurile, subiectele pe marginea cărora vom mai lucra, spre exemplu, pe 13 decembrie, în timpul următorului Consiliu de Afaceri Interne. În ceea ce privește combaterea infracționalității, cel mai important element al activității noastre a fost combaterea infracțiunilor legate de droguri, inclusiv drogurile sintetice, Consiliul a adoptat un act împotriva actelor sintetice, uh, drogurilor sintetice, mă scuzați, propus de Polonia și am lucrat și cu partenerii noștri estici pentru combaterea infracționalității uh, provocate de droguri. Cu Comisia am discutat modificările care vor fi aduse legislației europene în ceea ce privește substanțele psihoactive și sperăm că Comisia va veni cu un proiect legislativ adecvat. În ceea ce privește lucrul la directiva În ceea ce privește uh, directiva privind registrul cu numele pasagerilor, am lucrat la asta și am avut uh, uh progrese și principiile fundamentale după care ne-am ghidat a fost regula de a proteja detaliile personale și principiul transparenței. Și ultimul lucru important, și anume extinderea zonei Schengen. În august, președinția polonă a pregătit o propunere de compromis și apoi a demarat negocieri în legătură cu această propunere, invitându-i uh, să participe pe toți cei interesanți. Din păcate, Consiliul JAI din septembrie a refuzat să adopte propunerile noastre, astfel încât s-au continuat negocierile și acum așteptăm ca Consiliul European să emită un aviz. Suntem deschiși la deciziile care vor fi luate în timpul Consiliului și cred că asta au fost subiectele cele mai importante. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Stahancic. Acum Deschidem dezbaterea și începem cu domnul Busutil care a ridicat mâna. Mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc, domnule ministru, pentru această prezentare foarte cuprinzătoare a activității președinției polone. Pe marginea unui subiect care este destul de sensibil și de controversat. Încep prin a spune că apreciez maniera constructivă în care Președinția polonă a lucrat în acest domeniu. S-au înregistrat niște succese foarte clare pe care le-ați enumerat și nu e cazul să le mai repet și eu. O să spun foarte succint câte ceva despre trei subiecte. În primul rând, pachetul azil. Domnule ministru, știți foarte bine, acum la finalul celor șase luni de președinție, că nu vom reuși să rezolvăm problema pachetului azil până când nu rezolvăm problema solidarității. Președinția Polona a fost foarte îndrăzneață și a împins lucrurile cât mai departe cu putință, incluzând în propunerile sale un mecanism de avertizare timpurie, dar, din păcate, acest lucru nu merge suficient de departe, așa cum ar dori Parlamentul, pentru a avea, într-adevăr, un mecanism real de Uh, solidaritate. Un mecanism de avertizare timpurie nu este un mecanism de solidaritate și Parlamentul insistă asupra existenței unui mecanism de solidaritate, ceea ce înseamnă că solidaritatea există și se aplică atunci când, uh, azila, când influxul de azilanți este prea mare pentru un singur stat membru. În urmă cu doar câteva zile, o delegație a comisiei noastre a fost pe insula Lampedusa și am văzut că insula este goală. Este goală pentru că, în ciuda faptului că 55.000 de oameni au ajuns pe țărmurile acestei insule minuscule, toți acești oameni au fost împărțiți între uh, mai multe regiuni ale Italiei. Și totuși, oamenii care au sosit în Lampedusa nu vreau să ajungă în Lampedusa sau să rămână în Italia. Ei au sosit în Europa. Și până când nu înțelegem că acești oameni vin în Europa, nu vom face decât să lăsăm, pe, să lăsăm statele de frontieră să facă față acestor fluxuri mari. Și acest lucru nu este corect, pentru că acești oameni, imigranții, vor să vină în Europa, nu în anumite țări. Cred că nimeni nu cere ca Europa să se împartă, între, uh, se împartă numărul de imigranți la toate, în mod egal la toate statele membre, ci solicităm declanșarea unui mecanism eficient de solidaritate atunci când influxul este prea mare pentru un singur stat membru. Și din păcate acest lucru nu s-a făcut și până când nu se face acest lucru, nu ne putem pune de acord pe marginea pachetului de azil. Apoi, în ceea ce privește noile propuneri pentru Schengen, Comisia a venit cu niște propuneri foarte îndrăznețe și reacția Consiliului pare să fi fost că noi nu v-am cerut să mergeți atât de departe. Cred că această reacție din partea Consiliului a fost uh, o dezamăgire și sper că putem avea o poziție mai constructivă pe marginea acestor noi propuneri în ceea ce privește reintroducerea frontierelor naționale între două state membre. Cred că este important să dezbatem, să avem o poziție deschisă pentru aceste propuneri, dintr-un motiv foarte simplu, și anume că libertatea de mișcare este un drept care ne-a fost acordat nouă, tuturor, de către Uniunea Europeană și nu ar trebui niciodată să fie îndepărtată de o măsură unilaterală luată de un singur stat membru. Atunci când Franța a reinstaurat controlele de frontieră la frontiera cu Italia, nu doar că le-a luat dreptul cetățenilor, dreptul acordată de întreaga Uniune Europeană, dar a și trimis un mesaj foarte negativ, pentru că după Franța a intervenit Danemarca și săptămâna trecută țările de jos. Și acest mesaj negativ este că în loc să mergem mai departe cu integrarea europeană, noi, din păcate, am început să dăm înapoi. Și în cele din urmă, în ceea ce privește extinderea spațiului Schengen, am solicitat președinției să își respect această sarcină foarte dificilă și apreciez abordarea sa constructivă pentru a se asigura că Bulgaria și România primesc ceea ce li se cuvine atunci când vorbim despre extinderea Schengen. Am, vor, am cerut acestor țări să accepte și să îndeplinească niște condiții, ceea ce ele au și făcut. Am verificat că au făcut asta, am descoperit că într-adevăr așa s-a întâmplat și atunci ce mai așteptăm? De ce nu avem încă extinderea Schengen. De ce un stat membru blochează în continuare acest proces atunci când aceste două țări au îndeplinit condițiile tehnice necesare? Cred că ar fi corect să luăm decizia de a extinde spațiul Schengen cât mai curând cu putință. Mulțumesc. Romero Lopez. Președintele, mulțumesc, doamna Romero Lopez. Mulțumesc, domnule președinte. În ce privește sistemul de azil, aș vrea să sprijin uh, cele tocmai spuse de domnul Busutil în legătură cu lipsurile, cu punctele slabe ale sistemului de avertizare timpurie. Înțelegem eforturile președinției poloneze. Problema ține de regulamentul Dublin. E o problemă nesoluționată. Doamna comisar Malmström tocmai a prezentat un document care spune că trebuie să modificăm regulamentul Dublin, dar nu spune cum anume trebuie să se facă. Deci statele membre nu știu ce au de-a face cu acest regulament Dublin. Vor să continue pe drumul pe care s-a mers și până acum. Deci țările din sud care primesc pe toți cei care vin din zonele de conflict sau de război. Trebuie să se asigure că dispun de resurse suficiente pentru a face față acestor uh, fluxuri de persoane. Există cazuri cum ar fi Italia, Malta și Grecia, țările din Europa de Sud, unde vin valuri de refugiați pe țărmurilor nu se arregla eso a no ser que abordemos... Și trebuie să știm cum să facem față acestor probleme. Nu cred că vom putea trata aceste probleme dacă nu avem abordare bazată pe solidaritate, cum a spus domnul Busutil. Cred că lucrurile sunt mult mai complicate decât s-ar putea rezolva cu sistemul de avertizare timpurie, dar înțelegem că ați depus eforturi deosebite. Acum, ce privește controlele frontierelor sau controlele la frontieră, controlele interne, care sunt incluse în proiectul de directivă care a fost uh, înaintat, și legătura cu situația din Lampedusa, e adevărat că președinția poloneză a spus că nu se poate pune capăt libertății de circulație a persoanelor și în această bază cred că președinția poloneză a lucrat eh, din greu pentru a se asigura că ce vor să facă două state membre nu va funcționa, pentru că sunt două state membre care aveau probleme. Cred că situația e mult mai complicată decât eh, doar reînființarea de controle la frontieră. Chiar și directiva spune că e vorba de controlele migrație, dar apoi se face o trimitere la manifestări sportive sau chiar terorism. Îmi pare rău, nu se pot uh, amesteca aceste lucruri. Lucrurile sunt mult mai complicate și cred că această directivă va trebui să fie retrasă. Pentru că nu se poate aborda problema pe această cale, nu în mod pripit. Cred că trebuie să întărim argumentul că libertatea de mișcare nu trebuie să fie limitată și să ne concentrăm și să depunem eforturi suplimentare. În ce privește registrul cu numele pasagerilor, PNR, v-ați referit la transparență. Și această transparență ar trebui, în primul rând, să se referă la pasageri, la cei care ar trebui să știe că datele lor vor fi utilizate. În momentul actual, nici măcar Regatul Unit nu are legislație concretă privind uh, registrul numărului pasagerilor. Există câteva țări care se gândesc la o legislație asemănătoare, dar nu este de tip uh, PNR, se referă la chestiuni de migrație și în domeniul de aplicare diferă. Uneori este de a lupta împotriva terorismului, în alte părți cu scopul de a lupta împotriva infracțiunile îndreptate împotriva statului sau chestiuni legate de imigrație. Cred că cu astfel de legislație internă nu putem cu adevărat să avem o directivă europeană. Cum să avem o directivă europeană că nu avem nici măcar niște standarde minime? E ca și când Europa ar trebui să o ia înainte a legiuitorilor naționali sau a legislațiilor care nici măcar nu există. Deci, care este poziția președinției poloneze? și ce poziție s-a avut până în prezent. Următoarea vorbitoare. Mulțumesc, domnule președinte. Da, o să vorbesc în suedeză. Pentru că avem uh, niște interpreți minunați astăzi. Aș vrea să mulțumesc președinției poloneze pentru eforturile deosebite. Un dialog uh, puternic și am văzut și un spirit de deschidere. Sperăm cu toții, desigur, că spiritul deschiderii va domni în toate instituțiile europene, pentru că criza în care ne aflăm nu e doar o criză de natură economică, e și o criză de încredere între statele membre și dintre statele membre și instituțiile europene. Mi-e rușine să văd că aproape că am pierdut unele dintre semnificațiile inițiale ale cuvântului solidaritate. Cum se obține și se sporește solidaritatea? Prin a spori încredere. Iar ce se întâmplă în prezent este exact contrariul. Vedem acest lucru în statele membre vedem în ce se întâmplă la diverse reuniuni ale Consiliului. Deci avem nevoie de o mai mare loialitate, de o mai mare încredere reciprocă. Acesta mi se pare lucrul cel mai important pe care îl putem face. Adesea uh, spunem vorbe foarte frumoase despre solidaritate, dar în practică, de fapt, e vorba de neîncredere și nu solidaritate sau încredere reciprocă. Cele cinci acte normative din pachetul de azil se referă la o încredere sporită, la loialitate, care pot să reprezinte baza solidarității despre care vorbim întotdeauna. Dar, de fapt, e mai mult decât atât, e o chestiune de ființe umane și prea rar vorbim de lucrurile despre care e vorba, pentru că utilizăm aceste vorbe frumoase, dar de fapt e vorba despre oameni, cum îi primim, cum îi facem să se simtă bineveniți atunci când ajung pe continentul nostru. Eu vă sunt recunoscătoare pentru că ați dat dovadă de atâta generozitate, ținând cont de punctul de vedere al uh, Parlamentului European în legătură cu regulamentul Dublin, de care mă ocup eu. Am menținut uh, legătura în întreaga perioadă, ceea ce mă face să cred că putem începe să ne ocupăm de regulamentul Dublin și aș vrea să spun oficial la această comisie parlamentară că a fost atât de important pentru Parlament să obțină scris că lucrurile despre care vorbesc acum, întărirea solidarității bazată pe încredere reciprocă, loialitate, și faptul că raportul legat de regulamentul Dublin va fi tratat separat și nu va fi amestecat cu alte rapoarte și acte normative. Regulamentul Dublin ar trebui tratat separat, iar celelalte lucruri trebuie tratate și ele separat. Împreună cu raportele din umbră, considerăm că e un lucru foarte important. Președinția poloneză a fost foarte importantă pentru Europa și aș vrea să mulțumesc domnului secretar de stat pentru prezentarea cuprinzătoare cu privire la tot ce s-a realizat în aceste șase luni în domeniul justiției și afacerilor interne lucruri foarte importante pentru viitorul libertății, securității europenilor, dar nu v-ați uh, încheiat încă președinția și aș vrea să vă încurajez să vorbiți la întâlnirea Consiliului de pe 13 decembrie despre aceste chestiuni, loialitate, încredere, ca să putem mări nivelul de solidaritate și loialitate, să putem lucra împreună pe viitor. Statele membre trebuie să înțeleagă faptul că singuri nu suntem puternici. Când ești singur, ești izolat. Dar împreună avem o mai mare forță și e vorba de a aduce acele valori pe baza cărora ar trebui să se bazeze întreaga noastră cooperare. Deci vă urez mult succes pentru scurta perioadă pe care o mai aveți la dispoziție la președinție și în ce privește pachetul comun de azil și raportul de care mă ocup, pot să vă asigur încă o dată că Parlamentul este pregătit să utilizeze acest spirit de solidaritate și loialitate la negocieri. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc. Dacă nu mai sunt alte întrebări, se pare că nu mai sunt întrebări vom auzi răspunsurile din portul domnului Stahancis. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, szanowne... Mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor. Vă rog să îmi permiteți să răspund la întrebările care au fost formulate. începând cu o problemă care a figurat în toate întrebările și era vorba de cea legată de regulamentul Dublin. Îmi dau seama foarte bine că poate nu toate așteptările referitoare la modificarea acelui regulament au fost uh, realizate în proiectul de act normativ. Dar sunt încrezător că documentul reflectă principiul solidarității, nu doar în preambul unde facem o trimitere directă la solidaritate, precizând că este baza, ne referim la ea și în corpul textului. Unde avem un articol care se referă la mecanisme. Mecanismul de avertizare timporie și mecanismul uh, solidarității. Există și alte modificări care au fost suspendate pentru că acest articol a fost blocat. Sperăm să discutăm la Consiliul European această problemă și apoi să redactăm un document pentru a putea trece la etapele următoare ale procesului legislativ. În ce privește solidaritatea, ea nu se limitează doar la regulamentul Dublin, se referă și la alte documente care trebuie elaborate în anii următori. Avem un document care a fost publicat vineri. E vorba de acea comunicare a Comisiei în ce privește solidaritatea în materie de azil. Există, de fapt, mai multe documente care se referă la solidaritate și trebuie să le examinăm pe toate împreună. Schengen Governance, to... E vorba de drepturile persoanelor, e vorba de asemenea de aspecte legate de guvernanța sistemului Schengen, libertatea de circulație are un rol central pentru noi. După cum a spus și prim-ministrul polonez Donald Tusk, poziția Poloniei este foarte limpede în acest sens. Cu toate acestea, statele membre au abordat documentele prezentate de Comisia Europeană cu multă precauție. Însă, în ce privește mecanismele care să fie utilizate în caz de migrație ilegală, care capătă mari proporții, ar trebui să există un mecanism mai degrabă european și nu național. Singură întrebare este cum să-l stabilim și ce rol să joace actorii pe plan individual. Cred că după Consiliul de săptămâna viitoare, care ne așteptăm să pregătească o foaie de parcurs pentru continuarea activităților. După acea întâlnire vom continua să ne ocupăm de această problemă. În ce privește registrul numelui pasagerilor, PNR, președinția poloneză, a procedat cu mare precauție, ținând cont de ce ați menționat dumneavoastră, ceea ce înseamnă că nu sunt soluții în statele membre. Am ținut mai multe manifestări, prezentări, consultări cu experții în materie de PNR, cu utilizatorii datelor PNR, inclusiv linii aeriene, astfel încât persoanele implicate în grupul de lucru să știe poziția tuturor părților implicate, toți factorii de interes, pentru că, după cum ați observat, nu există ceva pe care să ne bazăm. Și aici este identificată această bază în mod foarte lent. E important să nu scăpăm nimic din vedere. În fine, chestiunea extinderii spațiului Schengen. Ei bine, în mod regretabil, domnilor și domnilor, încă mai avem probleme. Președinția a depus toate eforturile, am propus o soluție de compromis care nu a fost ușor de înghițit de Bulgaria și România, pentru că speranțele lor erau cu totul diferite. Cu toate acestea, am ajuns la o concluzie, la o înțelegere cu cele două țări. Am convenit cu țările care nu doreau extinderea Schengen că tratatul spune foarte clar că e nevoie de unanimitate. Iar, din păcate, nu am reușit să obținem acea unanimitate și se pare că nu există o soluție pentru a N-a existat o soluție la summitul din septembrie, au existat multe consultări și multe discuții de la acel Consiliu din septembrie și sperăm că la un nivel superior Consiliului JAI se va reuși să se facă unele schimbări. Din câte știu eu, vom discuta această chestiune și la Consiliul următor. Cu toate acestea, legislația aceea care e și în ciuda tuturor eforturilor președinției poloneze nu a putut modifica nimic. Agenda noastră de până la Crăciun este cât se poate de plină și vă asigur că nu vom pierde nicio zi și nu vom înceta în eforturile noastre. Aș vrea pe scurt să mă refer la ceva ce pare să fie de mare importanță pentru noi la președinție. După părerea noastră, am reușit în acest mandat de președinție să stabilim relații de lucru excelente cu Parlamentul European. Sunt cu adevărat o relație de lucru de contact permanente și împreună, am reușit să tratăm mai multe chestiuni, să rezolvăm mai multe probleme. În mare măsură, lucrând cu această comisie, pentru care aș vrea să vă mulțumesc. Further question? Dacă nu sunt alte întrebări, cred că asta ar fi din partea președinției. Domnule Busutul, din nou, da, aș vrea să profit de această ocazie să fac un apel la președinție. Ați avut așa o abordare deschisă și uh, pro-europeană și chiar suntem recunoscători pentru acest lucru. V-aș ruga să rămâneți în continuare uh, constructivi, deschiși uh, la idei noi și pro-europeni, chiar dacă nu veți uh, mai fi președinte, președinți după decembrie. Mulțumesc! Sure. Sigur că așa se va întâmpla. Sunt atât, uh, sunt convin, convins de faptul că reprezentanții polonezi au reținut acest lucru și că vor rămâne în același spirit în care um, și-au desfășurat activitatea în timpul președinției într-o manieră constructivă și deschisă și foarte onestă, foarte deschisă, mai ales cu această comisie, pentru că vorbim despre probleme importante, obstacole de care ne lovim um, și asta în special în uh, lucrările Consiliului. Acolo problemele nu s-au diminuat uh, și trebuie să luăm act de faptul că au făcut tot ce le stă în putință pentru a uh, um, duce mai departe dosarele și chestiunile care erau esențiale pentru această comisie în, acest, în această jumătate de an. Iar acum, uh, domnule Stahancic, um, ultimele cuvinte pe care le doresc să le spuneți? Pentru a încheia și pentru a răspunde la remarcile făcute mai devreme, aș vrea să vă asigur că Polonia va rămâne exact așa cum ați descris-o, pro-europeană și uh, constructivă, indiferent ce se va întâmpla după aceea sub celelalte președinții în cadrul Consiliului European. Mulțumim, mulțumim încă o dată, spune președintele. Mai avem un punct pe ordinea de zi uh, care era programată însă peste 45 de minute și ambasadorul încă nu a sosit. Ambasadorul Braziliei, care a fost invitat de mai multe ori să participe la um, reuniunile comisiei noastre pentru a discuta subiecte legate de terorism, printre altele, dumnealui nu este încă aici, n-a ajuns. Sugerez așadar să facem o pauză de 20 de minute când ne vom reuni. Aveți așadar 20 de minute în care puteți să faceți alte lucruri, dar vă invit să reveniți aici în 20 de minute pentru că vom avea uh, după aceea discuția cu ambasadorul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 the minister in the attendance to this part of the LIBE committee. Bine ați revenit la această reuniune a LIBE. Îi urăm uh, binevenit domnului Neiva Tavares, ambasadorul Braziliei. care a fost invitat să participe la reuniunea noastră din această după amiază. Punctul de pe ordinea de zi uh, se referă la schimb de opinii uh, referitoare la chestiuni de interes comun uh, în materie de reciprocitate a vizelor, securitatea terorism și drepturile fundamentale. Excelența sa, domnul Ricardo Neiva Tavares, este ambasadorul Braziliei pe lângă Uniunea Europeană și l-am invitat. Domnia s-a reușit să facă loc în programul lui acestei reuni și uh, vrem să-i mulțumim. Aș dori să spun că în cadrul summitului între Uniunea Europeană și Brazilia, care a avut loc uh, pe 4 octombrie anul acesta, ambii parteneri uh, și-au reiterat dorința de a continua dialogul privind drepturile omului, securitate, și uh, provocări transversale, cum ar fi corupția, spălarea de bani uh, ca urmare din um, acțiuni ilegale și traficul de droguri. Acum aș dori să-i dau cuvântul ambasadorului uh, Braziliei, după care vom avea o rundă de întrebări și răspunsuri. Excelență, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mi s-a spus că pot vorbi portugheză, se poate, da? Perfect atunci uh, voi vorbi uh, portugheza mea braziliană. Vă mulțumesc uh, foarte mult, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Îmi face o deosebită plăcere să iau parte la discuțiile um, acestei uh, comisii și să mă uit la ce cuprinde mandatul dumneavoastră, și anume spațiul de libertate, siguranță și justiție, care reprezintă esența parteneriatului dintre noi. Noi uh, împărtășim valori cum ar fi drepturile omului și drepturi fundamentale, printre altele. În uh, istoria recentă a Braziliei este legată direct de protecție a drepturilor și, de, de altfel, președinta Republicii din Rusia a participat la discuții în acest sens. Însă, acest subiect n-ar fi subiect dacă nu am discutat și de nivelul armant al inegalităților sociale, pentru că în Brazilia nu există o ierarhie a drepturilor uh, civile, uh, politice pe de-o parte și cele culturale uh, pe de altă parte, de aceea am uh, pus bazele unor, uh, unei unități monetare și bugetare în 2010 uh, și de atunci lipsa a început să... în 2000. Între 2010 și 2013, și 2010 mai multe milioane de braziliani au, nu, mai, nu se mai încadrează în cea mai săracă categorie și um, alții și-au um, îmbunătățit la fel situația. Specialiștii noștri în domeniu um, um, s-au întâlnit în trei, de trei ori în cadrul sectorului bilateral de cooperare creat în 2008 ministrul afacerilor externe din Brazilia, domnul Patrioten și doamna Ashton, în uh, alt reprezentant pentru afaceri externe, au discutat de întărirea noastră, mai ales în ceea ce privește cooperarea trilaterală cu noi și țările interesate. Putem să, spuneți că, putem să spunem că în trecut noi am trăit și uh, sub un regim um, autoritar și Brazilia este alături de toate statele care luptă pentru um, lupta pentru libertățile civile. Niciun uh, conducător nu trebuie să rămână la putere pe termen definit uh, um, și nici să încalce drepturile fundamentale. Nu poate să impună un stare de sănătate. Guvernul brazilian este solidar cu manifestațiile pentru uh, democrație și drepturile fundamentale în diversele țări din uh, nordul Africii și în uh, Orientul Mijlociu, în cadrul primăverii arabe. Condamnăm fără ezitare orice violență împotriva populațiilor civile. Comunitatea internațională trebuie să uh, ajute um, uh, planurile legitime și uh, societățile care se bat pentru reforme fără a, a retrage dreptul cetățenilor de a participa la acest proces, însă răspunderea de protecție nu trebuie să, să fie un element de coerciție, de sancțiuni uh, sau de acțiuni militare, așa cum uh, a spus și doamna Iusef în cadrul um, reuniunii de la New York. Um, lumea suferă acum consecințele doloroase ale Uh, ale acțiunilor care au agravat conflictele, um, amplificând uh, intervențiile de rost acolo unde nu existau sau uh, multiplicând numărul victimelor civile. Răspunderea de protecție trebuie să fie exersată și prin instrumente um, democratice, umanitare și diplomatice. Doar prin mijloace Ehm, doar atunci când aceste mijloace ehm, pașnice sunt insuficiente, doar atunci pot fi luate măsuri ehm, coercitive, asta după o analiză critică din partea Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite. Brazilia spune că atunci când vorbim acum de responsabilitate de protecție, nu trebuie să uităm și uh, răspunsă, răspunderea de a proteja și în fața protecției. Sunt două concepte care trebuie să evolueze în paralel. În ceea ce ceea ce privește folosirea forței atunci când este necesar, trebuie ca violența implicată să fie minimă. În orice caz, uh, să nu existe mai multe uh, victime sau pagube decât uh, cele care trebuiau um, evitate. Orice intervenție trebuie să fie proporționată și limitată la obiectivele fixate de Consiliul de Securitate. V-am vorbit de mijloace pașnice pentru prevenirea conflictelor, însă excluderea socială, trebuie să reamintim, este adesea mm, în însoțită de situații de uh, instabilitate. Mai există și alte mijloace care există și care sunt la dispoziția comunității internaționale, cum ar fi operațiuni de uh, menținere a pecii, uh, instrument care s-a lovit util în multe ocazii, însă nu trebuie să uităm că dezarmarea și limitarea armelor de distrugere în masă uh, au contribuit și acestea uneori la menținerea păcii. În orice caz trebuie să, con- să condamnăm terorismul sub orice formă și uh, Constituția noastră a um, consacrat um, combaterea terorismului precum și uh, lupta împotriva am, am, amenințării teroriste. Flagelul acesta cere uh, Uh, măsuri noi de um, combatere la nivel um, internațional, la nivelul Națiunilor Unite, care trebuie să ne permită să luptăm um, împotriva cauzelor la, care stau la originea acestui fenomen, asta respectăm în același timp drepturile omului. Împreună cu Uniunea Europeană, noi dorim continuarea eforturilor uh, Uh, la nivel uh, global în cadrul Națiunilor Unite împotriva terorismului. Trebuie să fim atenți la relația între um, infracțiunea organiz crimă organizată, um, spălarea de bani și terorism. Um, Brazilia face parte din grupul de acțiune financiară internațională, GAF, GAFI sau FATF uh, în engleză, FATF, care pune la punct uh, politici împotriva uh, spălării de bani și finanțării terorismului. De asemenea, uh, Brazilia este membră a GAFI Sud, care reunește statele din America de Sud, care își propun aceleași obiective și participăm de asemenea la um, grupul TECMO, care reunește serviciile de informații financiare din mai multe um, zeci de state. Uh, am convenit că trebuie să luptăm împotriva terorismului în conformitate cu dreptul internațional și respectând dreptul, drepturile omului. Și aș putea spune că lupta împotriva terorismului și uh, respectarea drepturilor omului sunt obiective complementare care se întăresc reciproc. Iar acest lucru trebuie să se facă cu siguranță în um, acord cu autoritățile civile uh, și Brazilia și Uniunea Europeană au același punct de vedere asupra acestei chestiuni, ceea ce duce la o Um, consolidarea cooperării uh, internaționale, mai ales datorită um, dialogului sectorial um, Brazilia ministrul său a, a, a primit o serie de imigranți, persoane care au uh, căutat condiții mai bune de viață și care au uh, contribuit la, datorită muncilor, la consolidarea naționalității braziliene. Și um, um, avem uh, și exemple mm, de, um, um, de persoane care demonstrează că noi suntem deschiși uh, uh, venirii mm, celor din afară și doamna Rusev este un exemplu bun, pentru că tatăl lumea ei era bulgar care a căutat o viață mai bună în America de Sud. Doar în ultimii ani, mai ales începând cu anii 80, numărul um, imigranților brazilieni um, a depășit numărul celor care doreau să se instaleze în um, uh, Brazilia. Și Brazilia speră că um, uh, și resortisanții brazilieni care caută o viață mai bună în altă parte vor fi la fel de bine primiți ca și cei care au încercat să facă acest lucru în Brazilia. Și trebuie să spunem că avem uh, din, uh, din nou o creștere a numărului de um, emigranți, uh, de imigranți care ajung în uh, Brazilia decât, uh, mai mare acum decât cei care părăsesc Brazilia. Este vorba de o evoluție dinamică aici și trebuie să spunem și noi că abordarea migrației trebuie să fie considerată um, în, indiferent de naționalitatea migranților, de condițiile lor, de originea lor etnică, de um, um condi- condiții de vârste și mai departe și uh, trebuie de asemenea să se țină cont de acest aspect atunci când e vorba de sancțiuni împotriva um, migrației ilegale. E vorba așadar de cei care au încercat să lucreze cinstit, să-și câștige existența, chiar dacă nu dispun de documente, și cei, există unii fără acte în regulă care fac infracțiuni, dar există cei care contribuie la creșterea economică prin moștenirea lor culturală, de asemenea, dar potențialul nu este asigurat întotdeauna când acești emigranți trăiesc în condiții precare, există o exploatare, uneori sunt victima unor grupuri infracționale fără scrupule și o parte a acestei realități este că am avut programe de <clears throat> regularizare a imigranților. În 2009 Aproape 50.000 de persoane au beneficiat de acesta. Nu acceptăm incriminarea migrației clandestine, vrem să consolidăm cooperarea polițienească pentru a lupta împotriva rețelelor de infractori care exploatează pe migranți. E nevoie de o mai bună cooperare pe plan bi și multilateral pentru a lupta împotriva acestui tip de migrație infracțională, indiferent de originea etnică, de naționalitate Considerăm că cetățenii brazilieni trebuie să beneficieze de de plină libertate de călătorie, să trăiască unde doresc, fără limite sau constrângeri de orice natură și deci dorim să informăm pe călători în ce privește situația de primire în alte țări. Am organizat seminare, grupuri de orientare și informare pentru a da informații în localitățile din care mulți eh, migranți părăsesc țara. Ministerul de Externe a publicat recent un ghid al uh, celor care se întorc în Brazilia pentru brazilienii care se întorc în patrie. După cum știți, legăturile dintre Europa și Brazilia sunt foarte vechi. Există acordul de scutire de viză pentru călătorile de scurtă durată pe care le avem cu 23 de state membre ale Uniunii Europene. Unele dintre aceste acorduri sunt uh, destul de vechi, de mai multe decenii. Nu am avut acorduri, de exemplu, cu Cipru, Estonia, Letonia și Malta, dar aceste țări au fost obligate să acordă acest sistem de scutire de vize pentru călătorie de scurtă durată în baza aplicării acquis comunitar din momentul aderării la Uniunea Europeană. Legislația braziliană cere ca această scutire de vize să facă obiectul unui acord internațional, iar dacă nu există probleme de lipsă de reciprocitate. Autoritățile braziliene și europene au negociat noi acorduri de scutire de viză pentru deținătorii de pașapoarte comune și altul pentru deținătorii de pașapoarte diplomatice oficiale sau de serviciu. Conform noilor reguli, aceste acorduri au fost semnate între Brazilia și Uniune și <clears throat> se aplică pe ansamblul Uniunii, cu excepția Regatului Unit și Irlandei, cu care mai avem încă acorduri bilaterale semnate în trecut. În plus, reamintesc că noile acorduri nu modifică cu nimic situația vizitatorilor uh, Braziliei sau celor 23 de state membre cu care avem deja acorduri în vigoare. Aceste acorduri permit facilitarea călătoriilor pentru cetățenii care provin din cele patru țări cu care, repet, am avut legături de prietenie foarte strânsă. Aceste acorduri au fost semnate în noiembrie și cu satisfacție pot să vă spun că această semnare a beneficiat de acordul Parlamentului ca urmare unei recomandări favorabile din comisia dumneavoastră. Acordul uh, privind scutia de viză pentru călătorii de scurtă durată pentru deținătorii de pașapoarte diplomatici, oficiale și de serviciu este deja în vigoare din aprilie anul curent acordul privind scutirea de vize de scurtă durată pentru titularii de pașapoarte naționale e încă examinarea Congresului Național. S-ar putea face previziuni cu privire la procedura de a accepta acest lar, dar urmărim cu mult interes și atenție acest proces de adoptare și sperăm că va intra în vigoare în viitorul cât mai apropiat. Sunt sigur că și alte acorduri internaționale și inițiative în cadrul parteneriatului strategic bilateral vor continua să fie analizate de Comisia dumneavoastră și Parlamentul European. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc. Domnul Busutil, nu? Doamna Iacolino? Grazie, Presidente. Abbiamo ascoltato la relazione del, dell'ambasciatore. Mulțumesc, domnule președinte. Am ascultat declarația domnului ambasador cu mare atenție și pot să spun că în ultimul an am solicitat de mai multe ori, l-am invitat uh, aici de mai multe ori, aproape că l-am urmărit și acum avem această ocazie de care am dorit să profităm. Am ascultat ce ați spus dumneavoastră legat de apărarea drepturilor fundamentale și de progresele semnificative care s-au înregistrat în acest domeniu și de milioanele de oameni, cei 40 de milioane de oameni care acum sunt în uh, clasa de mijloc. Știm uh, că Brazilia a evoluat uh, puternic din punct de vedere economic și ca cetățean al Italiei reprezentând Italia în Europa, mă bucură acest fapt. V-am ascultat vorbind despre probleme importante, cum ar fi terorism, securitate, vize, deci subiecte fundamentale. Un ONG numit Global Connectors a, a analizat sistemul dumneavoastră de penitenciară? și a descoperit că o celulă în care ar trebui să fie 16 oameni sunt de fapt 268. Și dacă este adevărat, atunci acest lucru reprezintă o problemă majoră. De asemenea, teroriștii sunt condamnați de două ori, deci au dublă condamnare pentru aceeași faptă. și, de asemenea, sunt deținuți în sistemul normal de penitenciară. Poate ar trebui să se construiască penitenciară specială pentru ei. Și penitenciarele ar trebui să ofere mai multă demnitate deținuților. A existat o trimitere la nevoia de cooperare cu acest Parlament și acum câteva uh, luni uh, Parlamentul a adoptat o inițiativă în ceea ce privește vizele și dumneavoastră ne spuneți că nu trebuie să criminalizăm uh, și să pedepsim penal imigranții ilegali, dar se poate spune că un număr semnificativ de oameni trăiesc în Brazilia și sunt italieni. Deci, cum se poate spune că o resursă atât de importantă pentru industria braziliană și pentru nivelul de competitivitate al țării a fost într-adevăr luată în calcul? Vorbim despre expulzări. Aici ar fi trebuit să spunem extra, extradări. ce s-a întâmplat cu acest aranjament reciproc, ce s-a întâmplat cu cooperarea atunci când există infracțiuni care ar fi trebuit să intre sub incidența acestui tip de cooperare. Este o chestiune de încredere și atunci cum uh, putem, atunci când vorbim despre afacerea Batistii, cum putem să spunem că am rămas mult în urmă? ar trebui să se facă dreptate și justiția ar trebui să-și facă datoria, dar el a reușit să evite acest lucru timp de 30 de ani. Poate că este la atitudinea Tribunalului Penal Internațional să analizeze situația, dar cooperarea pe care ne doram și noi și dumneavoastră nu a uh, ajuns la proporțiile dorite atunci când vorbim despre cazul Batisti. Și încă o ultimă observație, domnule ambasador. Atunci când vorbim despre vize și despre cetățenii UE, cetățenii francezi au dreptul la vize într-o perioadă limitată de timp, în timp ce italienii beneficiază de un regim special. Italienii au fost uh, Uh, trimiși mai departe în ceea ce privește uh, aranjamentele de vize și poate că și nu ar trebui să ne putem uh, primi vizele în 90 de zile. Domnule Vusutil, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, domnule ambasador, pentru că participați la această reuniune. Vreau să discutăm despre regimul de liberalizare a vizelor pe care l-ați menționat și dumneavoastră în discurs. După cum știți, în UE avem în continuare nereciprocitate pentru Malta, Cipru, Estonia și Letonia. Țara mea, Malta, se numără printre ele. Asta înseamnă că cetățenii brazilieni care vor să vină în aceste patru țări nu au nevoie de viză, dar resortisanții acestor patru țări au nevoie de viză pentru a intra în Brazilia. S-a ajuns la un acord, așa cum ați spus și dumneavoastră pe bună dreptate, acord care a fost ratificat de Parlament în februarie 2011. Informația pe care o am eu este că până în acest moment acest acord nu a fost ratificat de legislativul brazilian în ceea ce privește deținători de pașapoarte obișnuite, deci indivizi obișnuit care dore, obișnuiți care doresc să călătorească în Brazilia. Ceea ce duce la continuarea acestei situații incorrecte și duce și la multă derută, pentru că mulți cetățeni din aceste țări, gândindu-se că liberalizarea vizelor a fost aplicată, ar putea să călătorească în Brazilia trezindu-se acolo că au nevoie de viză și că sunt trimiși înapoi. Situație care li s-a întâmplat și unor alegători de e-mail. Și atunci întrebarea mea către dumneavoastră este, acest uh, acord încă așteaptă ratificarea din partea legislativului uh, brazilian și dacă da, când ar trebui să ne așteptăm la ratificarea acestui acord pentru a ne asigura că liberalizarea vizelor este într-adevăr reciprocă. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Gonț! Mulțumesc foarte mult și eu voiam să adresez o întrebare, aceeași întrebare menționată uh, și de domnul Busutil. Ați vorbit de cele patru țări care nu au uh, terminat uh, negocierile în ceea ce privește regimul de vize. Și vreau să vă întreb încă o dată, care este motivul pentru care nu se ratifică acest acord și de ce aceste patru țări? De ce nu aveți probleme și cu alte țări? Cred că ar fi util pentru toată lumea să înțeleagă mai bine care sunt dificultățile care au apărut. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Tavares! Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnule ambasador. Cu mare plăcere vă primim la Comisia Libe și văd Brazilia reprezentată aici, o țară cu care am legături de prietenie și chiar legături uh, universitare, academice, dar chiar dacă avem același nume, nu suntem rude. În ultimii ani am urmărit uh, transformările din Brazil, nu doar pe plan economic, și social, dar de asemenea în ce privește drepturile. Cu consolidarea libertăților civile, politice, cu experiențe foarte importante și vedem că toate aceste persoane sunt reprezentate aici. Vedem că există unii sunt mai favorabili Congresului, sau puterilor executive din Brazilia. Cred că am asistat la o consolidare pe mai multe planuri a relațiilor dintre Brazilia și Uniunea Europeană. La Cannes, la G20, am văzut că Uniunea trebuia să se adreseze Braziliei pentru a putea, într-adevăr, pune în aplicare fondul de stabilizare financiară. Și sper că aceste legături vor fi Uh, urmărite de Parlamentul European în activitatea noastră, pentru că e o problemă care riscă să se pună anumite elemente de neînțelegere care putea să apară. Vă reamintesc, evident, că, de exemplu, pentru acest dosar Batisti s-a menționat un acord bilateral dintre Brazilia și Italia și acțiunea Parlamentului European, uh, acțiunile Uniunii Europene, fiind limitată din această cauză, pentru că nu era vorba de un acord de extradare dintre Brazilia și Uniune, ci de un dosar în cadrul relațiilor bilaterale cu Italia și, bineînțeles, în cadrul instrumentării de către sistemul judiciar brazilian. Există și alte cazuri cu europeni pe care s-a cerut să fie extradat spre Brazilia, un uh, portughez căutat de Brazilia, nu știm până la urmă dacă va fi extradat, deși au existat acorduri care sunt semnate în cadrul țărilor vorbitoare de limba portugheză, dar nu țin de instanțele europene. Ce v-aș întreba este dacă n-ar fi bine să avem astfel de acorduri între Brazilia și ansamblul Uniunii Europene pentru a reglementa această practică a extrădării. Aceasta era prima întrebare. A doua întrebare, imigrația. După cum ați spus, pe bună dreptate, domnule ambasador, fluxul migratoriu se inversează și publicul european poate nu știe acest lucru, poate chiar unii din Parlamentul European, dar este o realitate. Tot mai mulți europeni emigrează în Brazilia, mult mai mulți decât brazilieni care vor să vină în Europa. Există foarte numeroși migranți brazilieni care se întorc în patrie și există și um, răturnarea voluntară sub egida Organizației Internaționale pentru Migrație în proveniență din Brazilia, Portugalia, Irlanda sau alte țări, unde vedem că în esență sunt brazilienii cei care beneficiază de acest sistem de returnare voluntară. Pe de altă parte, există mai multe țări europene, între care Spania și Portugalia, care văd că Brazilia este principala destinație pentru imigrații europeni care părăsesc Europa. Lucrători extrem de calificați, deținători de diplome universitare, diplome în arhitectură, jurnalism, sunt schimburi universitare, științifice de asemenea. Și mă întreb dacă n-ar fi bine să încercăm să există un cadru în uh, care să se deruleze acest fenomen, pentru că tensiunea politică să scadă, pentru că există un aflux mai mic de Brazilia în Europa și am putea preconiza un acord mai general între Uniunea Europeană și Brazilia. Și pentru că m-am cam lungit cu vorba, mai am trei întrebări rapide. Una se referă la acțiunile comune dintre Uniune și Brazilia în domeniul corupției, sau mai degrabă al luptei anticorupție și împotriva, schimbării, împotriva spălării banilor. Care ar fi ideile, noile acțiuni pe care Brazilia ar putea să le propună? Apoi, dacă nu mă înșel, nu ați menționat lupta împotriva turismului sexual. Aș vrea să știu dacă Brazilia are nevoie de acțiuni în partea Uniunii Europene în acest sens și trebuie să se țină cont în special de fenomenul registrului numelui pasagerilor PNR pentru a garanta respectarea vieții private a datelor pasagerilor europeni. Cred că înainte de discuția registrului PNR, cum am făcut-o cu Marele Public, ar trebui să profităm de faptul că e o creștere a fluxului înspre Brazilia, să începem de la bază ce ar fi trebuit să facem și cu SUA, pentru că ar trebui să ne referim la acorduri cum ar fi SWIFT și PNR, de ce să nu putem să începem mulțumită unui acord general, cadru, de protecție a datelor între Brazilia și Uniune? Să începem cu partea adecvată pentru a putea garanta respectarea datelor referitoare la călătorii europene în Brazilia. Mulțumesc. Sí, eh, Buenas noches, muchísimas gracias por estar hoy. aquí. Doamna Jimenez Becerril, bună seara și vă mulțumesc că ați venit la această ședință. Eu admir țara dumneavoastră, am fost acolo de mai multe ori și cred că sunteți niște oameni foarte primitori și ne puteți da tuturor lecții despre pace, pot să spun că este o țară pe care o admir și mi-a plăcut foarte mult prezentarea dumneavoastră. V-ați uh, referit la respingerea terorismului ca strategie globală, ați vorbit despre protejarea drepturilor omului și m-am bucurat mult să aud faptul că susțineți toate convențiile în ceea ce privește lupta împotriva terorismului sunt la curent cu subiectul uh, terorismului pentru că provin din Spania și uh, țara mea a fost uh, lovită puternic de terorism. Nu știm ce ne așteaptă pe viitor, dar știu care este sensibilitatea italienilor pe această temă, pentru că și ei au fost atacați de terorism. Știți că au fost multe lacrimi vărsate din această cauză. Unul dintre aceste episoade sângeroase, după cum știți, a fost episodul Batistii, mai multe asasinări, asasinate, un băiat de 14 ani care a fost paralizat. Îi cunosc pe acest oameni, pe acești oameni personal și făptașul nu a petrecut nici măcar o zi în închisoare pentru aceste fapte. Am încredere în disponibilitatea Braziliei și poate ați putea să ne explicați inexplicabilul. Cum poate o țară care este atât de primitoare și care se bucură de pace poate să primească un terorist uh, ca Batista. Nu vreau să vă jignesc, dar vreau să vă spun că prezența acestui criminal pe teritoriul dumneavoastră este greșită. Această persoană ar trebui să fie în Italia plătindu-și crimele și Acestea fiind spuse, în cazul Batistii nu cred că a existat o disponibilitate politică pentru rezolvarea problemei. Aici vorbim despre lupta împotriva terorismului și despre drepturile omului. Și pot să spun un singur lucru în acest caz, că faptele contrazic vorbele și atunci, cu tot respectul, aș dori să-mi explicați. Președintele, mulțumesc. Acum o să-i dau, uh, domnule ambasador, ocazia să răspundă la aceste întrebări, în special la această problemă care a apărut pe, în întrebările mai multor uh, colegi, anume problema Batistii. Mulțumesc, domnule președinte. O să încep cu mulțumiri și apoi o să trec la acest dosar care a făcut obiectul la două intervenții concrete. Aș vrea să vă spun că după părerea noastră, sau după părerea mea, ca ambasador în Uniunea Europeană, e vorba de o problemă bilaterală între Brazilia și Italia. Recunoaștem acest lucru, după cum a făcut-o și Comisia Europeană. O primă observație, o a doua. Vorbim despre state democratice, Brazilia și Statele Uniunii Europene, unde există legi, regulamente, norme. Și primul lucru care trebuie făcut în toate situațiile este să se respecte hotărârile adoptate în mod suveran de statele respective. Acest dosar nu este singurul. implicând o cerere de extradare dintre Brazilia și Italia. Acum mai mulți ani, Brazilia a cerut Italiei extradarea unui condamnat de, care a fost condamnat de justiția braziliană, Salvatore Caciola, care trăia în Italia. Extradarea n-a fost acordată, nu a fost uh, extradat de autoritățile italian, italiene înspre Brazilia. În 2008 a fost uh, arestat în străinătate, părăsise Italia și pentru că era un mandat de arestare Interpol, a fost arestat în străinătate și apoi a fost extradat. Am citit în presă recent că era și o situație unui cetățen american condamnat în SUA pentru o infracțiune de la începutul anilor 60, care a fost arestat în Portugalia, dar justiția portugheză a refuzat să-l extradeze conform informațiilor din presă, ar fi dobândită între timp cetățenia portugheză cu un nume diferit de numele de origine. V-am dat și aceste două exemple pur și simplu pentru a ilustra problema. După cum am spus de la început, e vorba de ceva care privește Italia și Brazilia și nu relațiile dintre Uniunea Europeană și Brazilia. În plus, aceste două cazuri demonstrează că foarte adesea vedem o dimensiune a problemei sau alta, în timp ce aici e vorba de țări unde există domnia legii, statul de drept, Brazilia, Italia sau alte state și deci trebuie să respectăm hotărârile adoptate și nu o să mai uh, fac nicio precizare în legătură cu acest caz. În ce privește vizele, e o altă chestiune care a fost menționată de un eurodeputat, cred că v-am spus în prezentare, v-am explicat motivele pentru care am negociat un acord. Prima opțiune, atunci când am aflat că aceste patru țări aplică scutirea de viză pentru cetățenii brazilieni, creând astfel un dezechilibru. Prima noastră preocupare a fost de a încerca să negociem acorduri individuale cu fiecare dintre aceste state. De altfel, când am venit, în Brazil, am venit uh, la Bruxelles la sfârșitul 2008, m-am dus la Comisia Europeană, am discutat cu reprezentanții acestor patru țări pentru a încerca să negociez instrumente bilaterale similare cu ce exista deja cu celelalte state ale Uniunii și mi s-a dat răspunsul că, ținând cont de schimbările din cadrul procesului de integrare, acum Comisia Europeană, în coordonare cu statele membre, cea care deținea competența în ceea ce privește redactarea unui acord care să se aplice tuturor țărilor, cu excepția Regatului Unit și a Irlandei, pentru motivele pe care dumneavoastră le cunoașteți. Și că un astfel de acord trebuie să fie global. Iată de ce am inițiat un proces diferit, pentru că a trebuit să negociem un acord care să țină cont și de acordurile de scutire de vize prealabile. și pentru brazilieni și pentru europeni. Acorduri de scutire de viză care se aplică pe o perioadă de trei luni cu posibilitatea de a obține trei luni suplimentare de scutire de viză. A fost un proces uh, delungat și complex, pentru că în situația noastră era pentru prima dată că am negociat un acord de acest tip cu un astfel de ansamblu de țări. Anul trecut am uh, finalizat, am dorit să semnăm la întâlnire la vârf uh, dintre Brazilia și Uniunea Europeană din luna ianuarie, dar n-am putut din motive care țineau de Uniunea Europeană, probleme de traducere, de revizuire a textului și diverse alte proceduri. A trebuit să semnăm acordul mai târziu, în cursul anului, în momentul în care Brazilia era în perioada electorală. Și deci procesul de examinare în Congresul Național Brazilian a fost mai lent și îndelungat. Începutul procedurii a fost întârziat, dar uh, tot ce nu ținea de a trece în fața Congresului a intrat deja în vigoare și, între altele, este acordul pentru pașapoartele oficiale și de serviciu și pașapoartele diplomatice. Dar, după cum știți, legislativul și executivul sunt cu totul independente, chiar și în Brazilia. Și, după cum spun, vă spuneam, nu pot eu să mă antepronunț acum când se va finaliza procedura în uh, Congresul brazilian. Dar suntem conștienți și știm că va trebui să dorim ca această examinare de către Parlamentul brazilian să se încheie cât mai rapid posibil dorim să se facă cât mai rapid posibil pentru a semna acordul și pentru a normaliza situația cât mai rapid posibil. Ah, aș, aș. ao que disse o Rui Tavares. Pentru a reveni la ce spunea domnul ah, Tavares, în ce privește posibilitatea de a semna noi acorduri, în diverse domenii, cum ar fi uh, imigrația sau probleme care se leagă de turismul sexual, de spălarea banilor murdari. Ar trebui să examinăm eventualitatea unor acorduri de acest tip în aceste domenii. Astăzi, nu avem uh, posibilitatea de a discuta astfel de aspecte, pentru că așteptăm o solicitare din partea executivului european. Nu există nicio solicitare de acord specific în acest domeniu. Ca să vă dau un exemplu pentru fluxurile migratorii, am încercat să soluționăm problemele pe măsură ce apăreau. Erau probleme diferite. De exemplu, cetățeni brazilieni care în anii 80-90 s-au dus în Portugalia unii profesioniști, dentiști care nu reușeau să lucreze în Portugalia, ținând cont de cerințele de pregătire universitară. Și era destul de ciudat pentru că în Brazilia dentiștii din primul an de studiu optează pentru acest domeniu al stomatologiei. Deci sunt formați ca dentiști din primul an de facultate, în timp ce în Portugalia întâi uh, învață să devină medici, abia apoi se specializează în stomatologie. Deci o problemă de echivalență, dar fiind vorba de țări cu legături foarte strânse din trecut, nu are rost să mă refer acum la ele, deci legături extrem de strânse, am găsit până la urmă o soluție pentru acest gen de probleme. Astăzi problemele sunt opuse cu cetățeni portughezi care doresc să muncească în, Portug- în Brazilia și care dețin o diplomă universitară portugheză și o problemă de echivalare acesteia în Brazilia, dar acordăm o atenție deosebită și dorim să ajungem la o soluție reciproc satisfăcătoare pentru a soluționa aceste dificultăți actuale. nós teríamos que examinar situações concretas para poder, uh, eu teria que, para que eu pudesse me pronunciar a respeito especificamente uh, de um interesse. Não há consultas no momento uh, entre os dois lados. În ceea ce privește acordul, nu știu dacă mă pot uh, pronunța când e vorba de pregătirea și, uh, acestor acorduri și poziția părților implicate. Mai mult o chestiune ipotetică, nu mai pot să mai spun altceva la ceea ce am spus înainte. Mulțumesc, domnule ambasador, că ați participat la ședința noastră, pentru că ați acceptat invitația noastră și pentru explicațiile pe care ni le-ați dat. Foarte pe scurt, vizele pentru turiști. Nu am primit un răspuns aici. Există o diferențiere între statele membre, între cetățenii diverselor, statelor, diverselor state membre? Se pare că avem uh, intervenție fără microfon. Da, eu vă, vă ascultam în italiană, pentru că am studiat italiana foarte mult și întotdeauna încerc să înțeleg, să vă ascult în propria limbă, în limba maternă. Nu știu dacă am înțeles foarte bine natura intervenției dumneavoastră. O, să, o, să-l întreb, o să-mi întreb uh, consilierii, dar pot să repet foarte, foarte rapid din iunie 2011, vizele turistice pentru italieni au fost extinse la perioada 90 de zile. Da, poate ar fi trebuit să spun că relațiile între Brazilia și Italia sunt foarte profunde. În Brazilia existând mai bine de 30 de milioane de persoane care au posibilitatea să beneficieze de naționalitatea italiană. Unii dintre ei sunt uh, italieni sau alții au uh, copii sau nepoți ai cetățenilor italieni. Și în acest caz uh, nu există niciun fel de diminuare, deci uh, vizele de uh, durată scurtă pentru, ședere, pentru scurtă ședere, care fac obiectul acestui acord specific semnat cu Italia, Deci cele două acorduri pe care le-am semnat, există un termen de 90 de zile cu uh, posibilitatea de a extinde cu încă 90, ceea ce se aplică tuturor cetățenilor uh, Uniunii. Aceste două acorduri pe care le-am semnat anul trecut precizează acest lucru. Deci, din punctul nostru de vedere, este posibil să evocăm extinderea vizelor. Deci depinde de legislația europeană și nu știu dacă pentru a putea beneficia de extindere, trebuie să pleci din Brazilia și apoi să, se, să te întorci. Dar oricum există acest maxim de 90 de zile cu extindere de încă 90 de zile. Dincolo de această perioadă, dacă un cetățean dorește să rămână mai mult sau dacă un brazilian dorește să rămână mai mult în Europa, el va fi acoperit într-o oarecare măsură de alte acorduri să ne imaginăm că te duci la muncă, pentru că există vize care sunt vize turistice sau vize de afaceri. Deci există o distinție clară între cele două. Dacă cineva dorește să rămână o perioadă mai lungă într-o altă țară, trebuie să facă o solicitare de viză specifică pentru a-și acoperi situația în care se află, pentru că va lucra în țara respectivă și va rămâne dincolo de uh, perioada prevăzută de acord. Domnule Iacolino, v-a mulțumit acest răspuns? Domnul Iacolino, din câte știu, uh, acest lucru nu corespunde realității pentru că eu știam că de la 1 iulie, pentru toate vizele acordate italienilor, există un, o ștampilă care spune că nu poate fi reînnoită viza, deci este emisă pe o perioadă de 90 de zile fără posibilitatea reînnoirii. Și la sfârșitul lunii septembrie, un ziar a publicat informații pe această temă, deci poate nu mai stau lucrurile așa. 90 de zile cu încă 90 de zile ar putea fi un format posibil pentru uh, vize acum. Dar o ultimă observație. Îi mulțumesc, domnule ambasador, pentru prezență. Am uh, discutat cu domnul Busutil și cu alți colegi și am uh, fost într-o vizită în uh, Sicilia, unde am vizitat niște centre pentru refugiați și oamenii pe care i-am văzut acolo și poveștile pe care le-am auzit ale acestor refugiați sunt destul de diferite de cazul Batisti. În continuare, considerați că Batisti este un refugiat, când el, de fapt, este un criminal care încearcă să fugă de pedapsă. Până la urmă, trebuie să avem încredere că se va ajunge la o soluție corectă printr-un acord uh, bilateral. Domnule ambasador? Acho que eu falei o que eu tinha que falar antes. Obrigado. <clears throat> Now we immediately proceed to the coordinators. Acum trecem mai departe cu restul ședinței, cu reuniunea coordonatorilor, fără a mai întârzia. Mulțumesc. Now, <clears throat> if we may please proceed right away. Să continuăm, deci.